Dear participants, Stimați participanți, dacă sunteți amabili să luați loc, vom începe acum această audiere în conformitate cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii, prevenirea violenței împotriva femeilor. Vreau să vă mulțumesc pentru participare, apreciem foarte mult faptul că sunteți un număr atât de mare. E un subiect important. Comisia pe care o prezidez eu pentru egalitate de șanse și pentru femei a stabilit această chestiune prioritară de care ne ocupăm de 5 ani încoace <clears throat> și așteptăm acțiuni utile, mai ales în ce privește propunerea din partea Comisiei pentru noi e foarte important faptul că suntem aici. Mai întâi, înainte de a vă spune altceva, aș vrea să urez bun venit tuturor celor din Parlamentele Naționale. Ne bucurăm foarte mult că avem atât de mulți parlamentari prezenți. Bun venit și eurodeputaților și desigur că aș vrea să le urez bun venit vorbitorilor, invitațiilor de la primul, al doilea și al treilea panel și, desigur, dumneavoastră tuturor, eh, ceilalți participanți care veți fi aici până la ora 6 și jumătate seara. Unul dintre motivele principale pentru care subliniem combaterea violenței împotriva femeilor cu ocazia acestei zile a femei este faptul că săptămâna trecută am adoptat un raport administrativ în plenarea de la Strasburg și am cerut comisiei să elaboreze o strategie cuprinzătoare pentru a lupta împotriva violenței împotriva femeilor. Am mai subliniat această chestiune și înainte. Am avut un raport de acum trei ani în care am spus același lucru. Ne-am luptat să obținem acest rezultat și în trecut, dar până acum uh, nu am reușit. După cum poate știți, acest Parlament nu poate să propună propriile propuneri legislative, doar Comisia poate să facă acest lucru. Și cerem o legislație cuprinzătoare care să acopere diverse tipuri de violență împotriva femeilor, nu doar unele părți. Am ascultat dimineața și când s-a făcut o metaforă că violența împotriva femeilor e ca un puzzle, un mozaic cu diverse elemente. Hărțuirea sexuală, mutilarea genitală a femeilor e un alt element al acelui puzzle. Nu se poate lua doar un element, o piesă a mozaicului, fără să vezi imaginea de ansamblu. Toate elementele de violență împotriva femeilor trebuie abordate și combătute împreună. Aceasta era o foarte scurtă introducere. Avem uh, o perioadă de timp limitată și vom începe acum. Vreau să vă reamintesc de faptul că există interpretare în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Trebuie doar să găsiți canalul potrivit. Pe ecrane vedeți uh, numărul ecranului și uh, prescurtarea limbii pe care doriți să o ascultați. Din păcate, președintele Parlamentului nu poate fi prezent aici. Domnul Martin Schulz regretă foarte mult acest lucru, dar consideră că această chestiune atât de importantă încât contribuie printr-un mesaj video pe care o să-l urmărim în câteva momente, după care o să avem un alt material pentru a prezenta subiectul. Mai întâi, mesajul domnului președinte Martin Schulz. Dear colleagues from national parliaments and Stimați colegi din Parlamentele Naționale și din Parlamentul Domnilor și domnilor, am plăcerea deosebită să vă urez bun venit uh, în această zi de prevenire a violenței împotriva femeilor. Ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Internaționale a Femei, e bine să ne intensificăm cooperarea. Regret să spun că violența împotriva femeilor, inclusiv violența domestică, rămâne răspândită în prezent în lume, inclusiv în Uniunea Europeană. Acest fenomen nu cunoaște bariere sociale, culturale sau geografice. Este îngrozitor cu totul inacceptabil și este o provocare pentru societatea în ansamblu. Trebuie să examinăm experiențele din statele membre în prevenirea acestei violențe și să vedem ce abordări funcționează cel mai bine și pentru ce motive. Pentru a avea politici bune e nevoie și de date solide, comparabile în cele 28 de state membre, așa cum sunt cele publicate de Agenția Drepturilor Fundamentale în prezent. În Parlamentul European am adoptat deja Ordonanța de Protecție Europeană și legislația cu privire la drepturile victimelor. Acestea sunt elemente hotărătoare, dar e nevoie de eforturi suplimentare. Iată de ce utilizăm dreptul de inițiativă legislativă pentru a cere mai multe acțiuni strategice la nivelul Uniunii Europene. Haideți să ne unim forțele, statele membre, instituțiile europene sau alte organisme, societatea civilă pentru a apăra drepturile tuturor femeilor de a li se respecta integritatea. Doamnelor și domnilor, vă cer scuze pentru că nu pot să fiu cu dumneavoastră în persoană și vă urez o după amiază cât mai productivă. Thank you very much. Mulțumim pentru acest mesaj. Trecem la următorul scurt material video pentru a prezenta acest subiect. Mulțumesc despre... Asta e vorba, să găsim mijloace de a combate această crimă îngrozitoare, această încălcare a drepturilor fundamentale. Înainte să vă prezint membrii primului panel, primii vorbitori, aș vrea să fac câteva observații cu caracter administrativ necesare pentru a ne simți bine în compania celorlalți aici. Există un formular de înregistrare pentru timpul de intervenție pe birou. Dezbaterea noastră va fi împărțită în două părți. Prima se va concentra pe experiențe și legislație la nivel național și regional, iar a doua parte se va concentra pe posibilități de acțiuni strategice la nivel european. Puteți alege la care vreți să interveniți, la care dintre cele două părți, dar trebuie să completați acest uh, formular cu cartonașul de intervenție. Puteți să vă înregistrați la toate părțile dacă doriți să luați cuvântul la fiecare dintre timpul de intervenție. Și acum trebuie să ascultați cu atenție. Timpul de intervenție este limitat la trei minute, nu pentru că sunt eu rău și că îmi place să vă întrerup. Motivul pentru care avem o astfel de limită de timp este pentru că vrem ca toată lumea să aibă ocazia să ia cuvântul. Am fost aici anul trecut, când am fost mai modest și atunci am avut un timp limitat, dar atunci m-am gândit da, sunt cam uh, fascist în abordarea limitei de timp și poate ar fi bine să fiu mai tolerant. Le-am dat ocazia să vorbească 5 sau 6 minute. Care a fost rezultatul? Multă lume n-a mai avut ocazia să ia cuvântul. Și ei s-au supărat pe mine și i-am înțeles. Așa că o să fiu extrem de sever. Este 3 minute și 3 minute înseamnă 3 minute dacă există alți uh, participanți uh, care nu sunt deputați, eurodeputați, puteți dacă ne permite timpul. Dar atunci limita de timp e doar de un minut. Și repet, un minut. Nu trei minute. Sper să înțelegeți aceste reguli mai neplăcute, dar pentru că doresc ca dumneavoastră cât mai mulți aveți ocazia și șansa să ne spuneți ce doriți. O să văd cum vă blochez microfonul. Mă descurc eu. O să vă transmit când se apropie limita. Vă rog să respectați, deci, timpul de intervenție de 3 minute. Același lucru e valabil și pentru cei de la prezidiu și au o limită de timp. Din același motiv și dumneavoastră va trebui să respectați pentru a avea ocazia ca lumea să pună întrebări. Deci voi fi sever și cu dumneavoastră. Vă transmit niște foi. Mai aveți două minute sau cât aveți? Poate o să aveți impresia că n-ați terminat, dar va trebui să încheieți. Asta era partea mai plicticoasă. Înainte de a începe primul panel, aș vrea să le mulțumesc celor din Parlamentele Naționale pentru contribuțiile scrise care au fost transmise membrilor Comisiei Drepturilor de Femei și Egalității de Gen. Vă mulțumesc foarte mult. Acum o să începem cu primul panel, experiențe și legislație la nivel național și regional. Prima vorbitoare, doamna Blanca Hernández Oliver, de la Guvernul Spaniol pentru violența bazată pe gen. Aveți cel mult 10 minute la dispoziție. Aveți cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes autoridades Bună ziua, doamnelor și domnilor, mulțumesc, domnule președinte. Stimați reprezentanți ai delegației spaniole, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și pe care am acceptat-o în numele Spaniei, în numele organizației mele, pentru a putea lupta împotriva violenței, împotriva femeilor. Avem uh, deja baze importante pe care le-am stabilit pentru definirea acestei violențe, adică mă refer aici la discriminare, la subjugarea femeilor, la uh, problema uh, cu care se confruntă aceste femei uh, și pe care trebuie să o discutăm astăzi. Noi vorbim foarte mult de maturitate. Maturitate în sensul că Pe de o parte, există foarte multe programe în acest domeniu care însă uh, și-au dat, au adus câteva rezultate, totuși provocările cu care trebuie să, fim, să ne confruntăm în continuare, pe care trebuie să le tratăm uh, sunt în continuare de actualitate. Însă maturitatea înseamnă și să putem pune în aplicare politici durabile și constante care să-și aducă roadele la momentul scontat. Aș dori să vă transmit, în primul rând, angajamentul nostru și dorința noastră de a ne implica E vorba poate chiar de un pariu pe care am putea să-l numim așa din anii 90, pentru că în anul, anii 90 am trăit ceva groaznic care a revoluționat conștiința publică. O femeie care a denunțat uh, la televizor violența la care era supusă din partea partenerului său și uh, apoi, câteva zile după aceea, a fost asasinată. Situația s-a schimbat însă de la acel moment și primele planuri de acțiune au apărut în acest sens. A urmat un val irreversibil de acțiune, am putea spune, și am mizat pe eradicarea violenței de gen. Am vrut de asemenea să subliniem și un alt uh, element pe care l-am subliniat în această dimineață. În Spania, din ce în ce mai mult uh, politicile de eradicare um, a violenței împotriva femeilor au devenit o chestiune care preocupă guvernul. Legile sunt adoptate în unanimitate, rezoluțiile parlamentare de asemenea, iar uh, ultimul plan de acțiune guvernamental a s-a bucurat de un consens foarte larg. Organizațiile pentru femei și alte organizații, ONG-uri, uh, sunt prezente în permanență, pentru că ele au lansat aceste acțiuni în ultimul an și în ultimii ani și toate acțiunile legate de acestea. Primul succes al țării noastre este cel că am mizat uh, pe um, acțiunile puterilor publice în această problemă și că am transformat acest subiect într-unul național. Aș vrea să vă mai transmit uh, o informație importantă și anume că avem mai multe publicații pe care le um, puteți găsi în Spania atât pe bază lunară cât pe bază anuală. În această dimineață am vorbit de importanța datelor. În Spania nu încercăm să ascundem aceste date, chiar dacă de multe ori e vorba de date care nu ne convin. Însă aceste date uh, au trei uh, obiective. În primul rând, permite o cartografiere foarte clară a problemei, uh, după cum spunea și președintele, ajută la stabilirea politicilor, politicilor publice și, în același timp, ajută la concretizarea unor campanii de informație. Cei care nu consideră că există aceste cifre, aceste realități, nu au decât să citească statisticile noastre. În al treilea rând, Spania, din anii 80, a reușit să creeze un cadru normativ foarte solidar foarte și în același timp foarte solid. E vorba de un sistem de prevenire și de asistență. În anii 80 s-a reformat codul penal și apoi în anii 2000 două texte au fost adoptate ca și lege. În primul rând textul pe tema protecției și anume acesta prevede că nu femeia trebuie să părăsească căminul, ci că o putere judiciară are puterea să dea 48 de ore pentru evacuarea um, pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecție pentru femeie și minorii dependenți. Uh, și apoi uh, avem și legea împotriva violenței de gen. E vorba de o lege orizontală pe care au creat-o judecătorii și pe care tribunalele specializate au pus-o în aplicare. E vorba de o lege care, de fapt, uh, se aplică în toate domeniile, în educație, în îngrijirile medicale și în mass media. Și de curând, în 2013, s-a adoptat o nouă lege care recunoaște beneficiile ajutorului juridic și judiciar gratuit pentru toate femeile care denunță abuzuri. În momentul de față, tocmai revizuim codul penal pentru ca aceste noi căi să poată fi incluse în uh, legislație. E vorba de noile forme de violență de care am vorbit în această dimineață și care folosesc tehnologiile moderne. Un al patrulea succes pe care vreau să vi-l transmit din partea țării mele este existența unor uh, hotline-uri gratuite la numărul 016, 24 de ore din 24, pentru ca să acompanieze victimele pentru dreptul uh, de integrare pe, la locul de muncă, pentru dreptul la securitate socială care, de exemplu, trebuie să protejeze și o femeie care este victimă a violenței la locul de muncă, dar și um, protecție pentru femei tinere, pentru fete. Există foarte multe credite generoase în acest domeniu, iar planul de acțiune guvernamental, care se numește Strategia Națională pentru Eradicarea Violenței împotriva Femeilor, pe care am aici în broșură, uh, a alocat 1 miliard 500 de milioane de euro pentru această strategie. În Spania există foarte mulți actori care participă la acest proces. Știți că statul spaniol este descentralizat și avem regiuni autonome care au buget propriu, însă există organisme specifice de stat care se ocupă de problema violenței împotriva femeilor. Avem și mai multe comisii de legalitate parlamentară, așa numite. Avem asociații ale femeilor uh, care uh, sunt reprezentate în, uh, în cadrul autorităților locale și autoritățile locale ele însele care trebuie să pună în aplicare politici naționale și politici locale și care cer uh, ajutorul unor experți specifici. O a cincea idee importantă în Spania este că din ce în ce mai mult oamenii înțeleg că nu este vorba de o simplă problemă a femeilor și că numai femeile sunt afectate de acest fenomen. Și de aceea, implicit, ele sunt uh, singurele care um, trebuie să acționeze. Noi vrem tocmai să implicăm din ce în ce mai mult și restul societății prin uh, implicarea unor farmacii, a unor întreprinderi și a unor instituții de învățământ, sindicate și așa mai departe. Vrem deci să implicăm mai multe straturi ale societății. Avem uh, foarte multe acțiuni, de exemplu, în domeniul culturii. Și ultimul mesaj pe care am vrut să vi-l transmit este că în Spania am lansat o campanie care se numește AESALIDA, Salida, și care cere femeilor uh, victime să vină să depună mărturie și să arate tuturor că există o viață fără violență. Foarte multe persoane au reușit să iasă din acest cerc vicios. Aceasta este valabil pentru femei, dar și pentru țara mea, de exemplu, pentru asociațiile care se ocupă în acest domeniu de a găsi o soluție. Trebuie să demonstrăm că se poate să construim o societate care este liberă de violență, care nu suferă de această problemă. Iar uh, atenția pe care o acordăm uh, grupurilor mai uh, vulnerabile și violenței împotriva femeilor nu face decât să ajute în acest sens. Trebuie însă formate persoanele care lucrează ca experți în acest domeniu pentru ca să poată să treacă dincolo de aparențe și să arate care este adevărata um, societate pe care ne-o dorim. Aș vrea să închei, domnule președinte, spunând că există o ieșire din violența de gen și când vorbim de violența de gen înseamnă că vorbim și de construirea unei societăți instituții care nu suferă de această violență. Mulțumesc! Thank you so much for... Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit să ne transmiteți experiența dumneavoastră foarte valoroasă și pentru că ne-ați împărtășit ce faceți în Spania pentru a combate această problemă. Trecem la următorul vorbitor acum, doamna Maria Inieș Gomes Rodriguez Fontinia, care este sociolog și directorul UNINIU din Portugalia. Aveți cuvântul 10 minute, vă rog. Boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Fiquei profundamente feliz ao ouvir aqui a nossa. Vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. A fost minunat să o ascult pe colega noastră din Spania că trebuie să constituim o societate fără violență împotriva femeilor, să construim această societate. A spus foarte bine acest lucru. Trebuie să vorbim despre construirea unei societăți fără violență și voi împărtăși cu dumneavoastră experiențele mele de 40 de ani deja, de când lucrez cu tineri și cu femei care se prostituează. Aceste femei mi-au făcut uh, declarații în legătură cu problemele lor, sentimentele lor, aspirațiile lor, tot ceea ce ținea de viața lor, de fapt și am lucrat uh, la Asociația El Niño um, din 1975, de aproape 30 de ani, și am asistat la schimbări profunde uh, după Revoluția din 25 aprilie. Vorbim aici despre libertate ca o realizare, dar în același timp a apărut o realitate necunoscută până atunci. Cei care trăiau la periferia societății, uh, tinerele fete care încercau să găsească o alternativă la situația lor de a fi nevoite să se prostitueze. aceste fete erau deseori abuzate de către părinți. Și corpurile lor erau astfel devalorizate și uh, confuzate. Exista o diferență foarte mare între mm, lumea psihologică și cea fizică în care trăiau. Așadar, ele gândeau că poate trupul lor le este violat, dar măcar sufletul lor le rămâne liber. Bineînțeles că aceste fete ajungeau să lucreze în bordeluri și multe dintre ele ajungeau să se sinucidă. Au trecut ani de atunci, însă se pare că problemele persistă. Aceste fete spuneau că nu trăiesc pur și simplu, ci doar supraviețuiesc. Se simțeau vinovate și credeau că într-un fel își merită soarta. Și trăiau permanent uh, aproape în disperare. Câteodată poate lucrau în hoteluri de lux, în apartamente sau în bordeluri și își vedeau uh, și trebuiau să se confrunte, de exemplu, pentru a fi plătite de către clienți. Erau supuse a foarte, la foarte multe comportamente nedemne și așa trecea fiecare zi pe care trebuiau să o depășească uh, în lacrimi. Era pur și simplu vorba de cerere și ofertă și acolo se vindea corpul unei femei către un cumpărător. Deseori apărea și un proxenet, cineva care era un intermediar și care profita în urma acestui comerț. Bineînțeles, Ah, fetele despre care vorbim vedeau că clientul plătește și pentru că clientul a plătit, atunci nu se considera vinovat în niciun fel și fetele ajungeau să se considere obiecte ah, al căror singur scop era să satisfacă cererile clienților. Ajungeau să se vadă pe ele însele ca un fel de produse reciclate. Fie că aceste lucruri se întâmplau în stradă, într-un hotel de lux, întotdeauna se aștepta același comportament din partea lor și asta devenise o parte din statutul lor social. De exemplu, dacă Eh, erau duse la un hotel de lux, trebuiau să se comporte ca o eh, prostituată de lux. Deci erau ca un fel de marionete în mâinile altora. totul depindea de o dinamică a capitalismului, această dinamică a cererii și ofertei. Vedeau de asemenea că nu există niciun fel de antidot, că nu pot să lupte împotriva acestei otrăvi, pentru că singurul lucru care conta în lumea lor erau banii. Organizația Mondială a Sănătății spune că sexualitatea trebuie să fie exprimată din iubire, cu tact și delicatețe. Însă, fetele despre care vorbim erau uh, considerate niște mărfuri și un asemenea abuz poate să aibă un efect direct asupra sănătății. Sexualitatea trebuie trăită împreună, împărtășită pe baza egalității și prostituția, aceste acte intime de, sunt devaluate, devalorizate la o simplă valoare de piață. Este o sexualitate care este trăită ca un fel de marfă vândută. Și persoanele cu care lucram considerau, după cum am spus, că corpurile lor erau abuzate, dar e, sufletele lor rămâneau libere. Și ajungeau să considere că trăiau două vieți, două vieți separate. Mă întreb dacă s-au schimbat lucrurile. Aș spune că într-un fel da. În momentul de față, tratamentele nu mai sunt atât de rele, însă continuă să existe uh, grupuri criminale care fac trafic cu femei și aceste acțiuni rămân în mare parte nepedepsite. Nu știu dacă Troica poate să vină în țara mea să încerce să ajute aceste persoane, pentru că prostituția continuă și dacă nu facem ceva, acest, acest flagel va continua să se exacerbeze. Europa este dominată de către grupările principale financiare. Femeile vulnerabile sunt prinse în continuare în cercul vicios al prostituției. Și voi încheia prin a spune un lucru care mi se pare evident. Femeile trec, trec acum printr-o perioadă de schimbare. Însă Trebuie să oprim aceste acțiuni prin care corpurile femeilor nu le mai aparțin și ajung să fie doar bunuri care sunt cumpărate la bunul plac al clienților. Trebuie să oprim acest lucru. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult pentru această mărturie foarte emoționantă și de asemenea legătura dintre violența împotriva femeilor și prostituție. Câteodată parcă recitați uh, un poem atunci când vă spuneați discursul. Trecem acum la ultima noastră vorbitoare, doamna Doris Lomoro, membră a Comisiei pentru Afaceri Constituționale din uh, Senatul Italian. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc președintelui uh, Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitate de Gen din Parlamentul European și colegilor deputați pentru că au dedicat această întâlnire interparlamentară temei prevenirii luptei uh, și luptei uh, violen, împotriva violenței împotriva femeilor și pentru că a permis Parlamentului Italian să ilustreze pe scurt legislația națională în acest domeniu. Aș vrea să vă salut pe toți colegi din Parlamentele Naționale cu care am avut ocazia deja în această dimineață să mai discut în cadrul conferinței de la Bruxelles. Pe 25 de noiembrie am, uh, am celebrat Ziua Internațională pentru combaterea violenței de gen, însă tocmai în acea perioadă în mass media se putea vedea cât de amplu este acest fenomen pe teritoriul țării noastre, care pare să fie chiar în creștere față de trecut. Și nu vorbesc aici numai de violența de gen, chiar vorbesc de umorul împotriva femeilor. În 2012 au fost ucise în Italia 124 de femei, 130 în 2013. Chiar dacă în țara noastră nu există încă legi de statistice obligatorii uh, despre acest fenomen, nu este foarte dificil să constați totuși cifrele din partea organizațiilor non-guvernamentale și se vede și că și criza economică care bântuie în Italia și în Europa a a distrus țisutul social punând în pericol și chiar uh, siguranța femeii în mediul familiei și al societății sale. Dintr-un studiu care a fost uh, făcut de Institutul Italian de Statistică în anul 2007, a reieșit că 6 milioane și 743 de mii de femei între 16 și 70 de ani au fost victima molestării sau a violențelor fizice, psihice sau sexuale, odată în viață măcar, una din trei femei între 16 și 70 de ani. Un milion de femei au fost uh, victimele unor violuri sau încercări de viol, 4,8% din populația feminină și 14,3% dintre femei a, a fost victima unei violențe fizice sau sexuale din partea partea partenerului. 24,7% dintre femei au uh, fost victimele unei violențe uh, da, din, potriva, uh, din, din partea unui bărbat și 2 milioane și 77 de mii de femei au fost victimele stalkingului în partea partenerului în momentul separării. Cifrele acestea nu ne arată însă un cadru real al situației, având în vedere că majoritatea cazurilor de violență nu sunt denunțate. Numai în ultimii 20 de ani însă, în fine, legislatorul național Spuneam deci că numai în ultimii 20 de ani legislatorul național a făcut uh, primii pași uh, clari pentru a combate fenomenul violenței împotriva femeilor, promovând o revoluție culturală uh, adevărată și vă spuneam că societatea se află în această stare în momentul de față. Vă amintesc și că a, um, așa numitul delict de onoare a fost înregistrat ca atare numai în 1981. Apoi au urmat o serie de legi, dintre care legea numărul 66 din 96, care se numește Normă împotriva violenței sexuale, care califică violența împotriva femeilor ca un delict împotriva libertății personale. Și legea 154 din 2001, care se numește tocmai măsuri împotriva violenței în relațiile domestice. În 2009 a, fost, um, a urmat un jalon important pentru Italia cu legea numărul 38, care a fost votată aproape una în unanimitate de către Parlamentul italian și a fost uh, introdusă în uh, lista infracțiunilor stalkingul ca un delict împotriva libertății morale. Această ultimă lege a adus cu sine un uh, fapt agravant în omicidul împotriva femeilor și atunci când s-a adăugat fiind așadar infracțiunea de stalking la acesta. Acest moment a fost unul important pentru că Italia a ocupat un loc mai important pe plan internațional. Acesta este foarte important pentru Parlamentul, lui, pentru Parlamentul Național și pentru orice parlament. Un comitet uh, CEDAV și deci raportul din 25 iunie 2012 despre Italia, care a fost redactat de către Națiunile Unite despre violența împotriva femeilor, cauze și consecințe, sau a, a demonstrat alte fapte foarte îngrijorătoare, care au fost apoi confirmate de un studiu din partea Institutului European pentru Egalitatea de Gen din Italia, și Consiliul European a putut să-și tragă concluziile sale din 6 decembrie 2012 din aceste două documente. Acest raport evidențiază ca și violență domestică, uh, violența domestică ca fiind un fenomen care lovește foarte multe femei în toată țara, fără distinție teritorială sau socială și că în ciuda eforturilor care au fost făcute de către Italia în acest domeniu, fie prin intermediul unor instrumente legislative, fie prin intermediul unor instituții de guvern care promovează și protejează privește drepturile donor, uh, femeilor, nu s-a înregistrat o adevărată scădere a femicidiului și nici măcar o îmbunătățire a condițiilor de viață ale femeilor și ale fetelor. În 2013, legiuitorul italian, uh, din, în urma unor episoade groaznice în care au fost uh, ucise câteva adolescente de bărbați adolescenți, a, a intervenit în fine și guvernul împotriva violenței împotriva femeilor o femeie a fost omorâtă de partenerul ei și în iunie 2013 s-a ratificat Italia, în fine, Convenția Consiliului Europei despre prevenirea și lupta împotriva violenței împotriva femeilor și violența domestică, care a fost redactată la Istanbul pe 11 mai 2011 și a fost semnată de Italia în 27 septembrie 2012, Italia fiind al cincea țară care a ratificat această convenție, ceea ce mi se pare bine. Această lege de ratificare a fost de asemenea aprobată în unanimitate în ambele camere ale Parlamentului. Această ratificare, care are și o valoare simbolică clară, reprezintă pentru țara noastră un pas semnificativ înainte și este un angajament concret pentru introducerea unor, introducerea unor măsuri ulterioare specifice de prevenire și de pedepsă, pedepsirea unui fenomen care deja a ajuns la o uh, amploare alar, foarte îngrijorătoare. În 2013, Italia apoi a aprobat legea 1119, uh, care prevede anumite măsuri urgente în ceea ce privește siguranța pentru combaterea violenței de gen. E vorba de o lege foarte complexă care se referă la chestiunile de siguranță și la combaterea violenței de gen și eu am fost raportoare pentru Comisia de Afaceri Constituționale ale Senatului în legătură cu această lege, ceea ce s-a bucurat de asemenea de consens total. Legea aceasta are ca scop să transforme instrumentele de represiune penală în ceea ce privește violența domestică, violența sexuală și stalkingul ca, um, ca uh, măsuri, așadar să existe măsuri mai, mai țintite și introduce și măsuri cu caracter preventiv și de protecție pentru uh, uh, victimele acestor acte. Foarte multe din aceste prevederi au ca scop aliniarea legilor italiene la prevederile Convenției de la Istanbul care a fost ratificată în 2013. S-a trecut așadar atunci la punerea în implementare a acestui uh, convenții. O mare parte a legii este dedicată prevenirii și combaterii violenței de gen. Mai ales se prevede aici, de exemplu, acordarea permisului de cedere pentru motive umanitare pentru victimele din alte țări care au fost uh, maltratate în violență domestică. Apoi sunt prevăzute și acțiuni pentru îmbunătățirea mm, rețelei de servicii teritoriale și de centre antiviolență și ale refugiilor, așa numitelor uh, adăposturi pentru femei, care sunt esențiale la nivel național. În conformitate cu articolul 46 din Convenția de la Istanbul, această lege prevede diferite um, caze, cazuri uh, de circunstanțe agravante. E vorba aici, de exemplu, de circunstanța agravantă pentru toate infracțiunile care nu au fost din culpă, uh, dar care aduc o um, atingere vieții sau securității individuale sau libertății personale. Apoi mai sunt foarte multe prevederi și acțiuni penale pe care nu vreau să le mai uh, menționez acum pentru a trece la uh, concluzii și pentru a reuși să închei la timp. Aș vrea să închei spunând că Senatul italian salută um, diferitele rezoluții ale Parlamentului European pe tema violenței împotriva femeilor și adoptarea pe Uh, rezoluției uh, cu privire la recomandările uh, către Comisie pentru lupta împotriva violenței. Și vreau să mulțumesc foarte mult raportoarei care este în sală. Participarea permanentă a Parlamentului Italian la inițiativele de cooperare interparlamentară pe care le-a pus în aplicare Comisia FEM arată convingerea noastră fermă că instrumentul de cooperare între parlamente aduce cu sine o potențiale foarte mari, întotdeauna prin faptul uh, că aceste două parlamente pot ajunge la un bloc, construirea unui bloc democratic, mai ales în ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeilor. Și în aceste zile, și o spun cu mare, um, spun acest lucru subliniindu-l, faptul că victima de care vă vorbeam înainte acum poate să beneficieze de uh, anumite beneficii și există posibilitatea de uh, alegere pentru respectiva, uh, respectivul victimă și se poate ajunge de asemenea și la o, uh, se poate ajunge la o condamnare chiar uh, întârziată un lucru care într-adevăr a speriat, uh, în momentul în care s-a întâmplat atunci, faptul acesta a speriat într-adevăr întreaga națiune. Consider că aceste lucruri merită să fie, mm, să fie discutate și merită să intervenim uh, preventiv pentru a putea combate violența și pentru a combate și uh, răspândirea acestui fenomen. Iată de ce s-au făcut pași importanți înainte din punct de vedere al legilor, dar mai sunt foarte multe lucruri de făcut, mai ales în ceea ce privește contextul social și conștientizarea acestui fenomen în rândul cetățenilor. Mulțumesc! Thank you so much for... Vă mulțumim foarte mult pentru că ați făcut efortul de a veni aici, pentru că ne-ați prezentat această imagine legată de subiectele dezbătute în Italia. Ne bucurăm foarte mult că Italia a fost una dintre primele țări care au ratificat această convenție, care are un rol esențial. Aș dori ca fiecare stat membru al Uniunii Europene să ratifice și să semneze această uh, convenție. Acum vom continua cu observații, comentarii, întrebări din partea publicului. O să spun doar că și dacă nu veți avea posibilitatea de a vorbi decât 3 minute, voi fi sever, vă rog să nu încercați să vorbiți extrem de rapid, pentru că atunci interpreții nu vor putea să țină pasul cu dumneavoastră și nu vor putea să interpreteze. Deci încercați să aveți trei minute la o viteză obișnuită. Pentru că altfel avem dificultăți deosebite de a vă înțelege. Yeah, I will mention uh, uh, three names. O să menționez trei nume ca să vă pregătiți. Mai întâi, Leila Harisikovac, Comisia pentru Petiții din Slovenia, după aceea domnul Leider, președintele Comisiei din Bundestagul German și apoi din Parlamentul European colegul Gormai. Începem așadar cu doamna Leila Ce Aveți cuvântul. Trei minute. Spuștovani, nasilie nad ženskami... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Violența împotriva femeilor a existat în trecut, există în prezent și probabil că o să existe și în viitor. Iată de ce violența împotriva femeilor în Slovenia nu mai reprezintă doar o problemă privată, ci în întreaga societate printr-o reglementare sistemică a prevenirii violenței. Avem o bază bună de reglementare, cum ar fi prevenirea violenței în familie, rezoluția prin Programul Național de Prevenție a Violenței în Familie pentru perioada 2009-2014. Avem și programe legate de modul de atingere a unor obiective specifice, măsuri pe care să le aplicăm. Regulile privind cooperarea între poliție și alte autorități, avem și un uh, manual de prevenție a violenței domestice, regulile cu privire la organizarea și funcționarea unor echipe multidisciplinare, a unor servicii regionale și acțiuni ale centrelor de activități sociale care combat violența domestică. În planul de acțiune pentru perioada 2012-2013 am definit strategiile pentru avea cea mai mare eficiență pentru a reduce violența în familie și pentru a sensibiliza populația cu privire la caracterul inacceptabil al oricărei forme de violență în familie și în societate în general. Comisia pentru Petiții, Drepturile Omului și Șanse Egale din Parlament e informată periodic în legătură cu transpunerea în practică a acestui plan și, de asemenea, cu privire la grupul de lucru interdepartamental cu privire la combaterea traficului de persoane. Slovenia a participat în trecut la mai multe moțiuni și dezbateri cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor. În martie, în Comisia 1 cu privire la statutul femeilor a aprobat concluzii cu privire la prevenirea și eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor. Au fost primele concluzii de acest gen în uh, perioada de cooperare recentă a acestei comisii. Cu, cu toate că s-au adoptat multe măsuri pe plan internațional, nu există niciun document cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor care să aibă caracter obligatoriu pentru toate statele din lume. Documentele cu caracter obligatoriu există numai la nivel regional printre care Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, pe care Slovenia, din păcate, nu a ratificat-o încă. După cum se spune, Întotdeauna se poate să îmbunătățim lucrurile. E nevoie de participarea tuturor factorilor implicați în combaterea acestei violențe. Avem mai multe fonduri disponibile pentru a implementa programele relevante și ar trebui să ratificăm convenția respectivă cât de curând posibil. Iată de ce mă angajez ca parlamentar național să depun toate eforturile pentru a mă asigura că Slovenia ratifică convenția cât mai curând posibil. Președintele, dacă puteți încheia. Vom face tot ce putem în această privință. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum, domnule Riedel, trei minute. Mulțumesc, stimate domnule președinte al Comisiei uh, din Parlamentul European pentru Drepturile Femeii în calitate de coleg din Bundestag din membru, și membru în Comisia pentru Femei din Bundestagul German, vreau să vă mulțumesc pentru această reuniune interparlamentară a politicienilor de specialitate pe această temă este foarte potrivită ca și termen, pentru că astăzi este 5 martie. Pe 6 martie 2013, deci exact acum un an, am avut uh, prima zi în Germania în care a, fost, uh, a funcționat un hotline, o linie telefonică de ajutor, care a fost uh, aplicată, deci de acum un, un an, o linie telefonică care funcționează 24 de ore din 24 și este adresată femeilor care sunt victimele violenței. Este gratuită și uh, oferă posibilitatea de a-și transmite suferința imediat. Ceea ce înseamnă că în Germania s-a făcut după aceea un studiu național care arată că 40%, la, în studiul IFRA am văzut că sunt 35%, 40% din femeile din Germania sunt supuse violenței măcar o dată în viață sau violență fizică sau sexuală și 58% dintre femei au fost uh, hărțuite sexual. La femeile cu disabilități sau alte de cauze agravante, această țară, cifră este dublă iar 20% din femeile care au fost victimele de, victime de violență folosesc uh, instrumentele la uh, Uh, care se pun la dispoziție și 37% dintre femeile care uh, sunt molestate nu cunosc deloc uh, aceste instrumente. Am vrut de aceea să introducem acest hotline pentru ca femeile care nu își cunosc toate instrumentele să poată să audă, să afle despre această um, posibilitate de ajutor și mai ales și pentru cele care sunt la începutul unei astfel de corvoade. Vedeți aici un placat în care o femeie este la ginecolog, a fost deja să um, ceară ajutor, dar cum a făcut? Cum a făcut dacă a fost agresată, de exemplu, de către soț, de către partener sau de către cineva din familie? Iată de ce noi, prin acest telefon, uh, în această linie verde, încercăm să le oferim uh, posibilitatea să sune anonim, fără să-și spune numele, dar să, ofere, să li se ofere o asistență de către personal feminin în 15 limbi și uh, contează și uh, acest ajutor pentru mediul familiar, pentru prieteni, pentru colegii de la birou sau pentru alții care uh, sunt afectați de acest fenomen, puteți să transmiteți această informație și ele pot transmite informația despre acest ajutor. 17, 70 de mm, persoane formate feminin, de sex feminin sunt la dispoziție 24%, din, 24 de ore din 24, fie că e vorba de violență domestică, fie că e vorba de hărțuire sexuală la locul de muncă sau de stalking sau de uh, căsătorii forțate, de trafic de persoane în cadrul prostituției, mutilație genitală sau alte contexte precum ar fi cel al migrantelor sau persoanelor cu handicap. După dorință, Există o consiliere la fața locului imediat și am constatat că această informație este apoi transmisă prin mass media, prin ziare. Iată cum avem aici un, un material publicitar pentru linia noastră verde și care poate să fie utilă. Sperăm că am mers pe calea cea dreaptă și sperăm să fie util. Mulțumesc și pentru răbdare că am depășit timpul. Mulțumesc și eu, spune președintele. Mulțumesc pentru contribuție și acum dau cuvântul dur la doi deputați din Parlamentul European, după doi deputați din Parlamentele Naționale și uh, aceleași reguli li se aplică și lor, doar trei minute și voi fi la fel de dur ca și cu ceilalți. Dacă cineva dorește să știe cât de mult a vorbit, vedeți pe ecran, se mișcă contorul, așadar Vă rog, doamna Gurmai, aveți cuvântul trei minute. Mulțumesc. Mai întâi aș vrea să felicit uh, ce a realizat guvernul din Italia. Mă bucură foarte mult hotărâre. Mai întâi, sunt recunoscătoare pentru a să organiza această activitate, una dintre cele mai răsmite încălcări ale drepturilor femeilor în prezent. În ciuda campaniilor de sensibilizare, cifrele rămân uh, înfricoșătoare. O anchetă recentă publicată de Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamente. Una din trei femei din Europa a fost victima unei violențe psihice sau sexuale, ceea ce confirmă și mai mult uh, cât de răspândită această violență bazată pe gen. Se vor menționa mai multe cifre azi, o să mă refer doar la una foarte elogventă. În fiecare zi în Europa, șapte femei mor din cauza violenței domestice. Iată de ce concentrarea pe violența împotriva femeilor cu ocazia Zilei Internaționale a Femei la o săptămână după adoptarea raportului pe care discutăm este foarte oportună. Sprijin întru totul propunerea inclusă în raportul doamnei Părvanova Uh, cereri pe care le-am făcut de ani de zile, am reamintit că o abordare generală este necesară pentru a contracara violența împotriva femeilor. Cu alte cuvinte, e necesar nu doar să pedepsim și să urmărim pe cei care comit violență, ci și să o prevenim prin educație, campanii de sensibilizare și programe finanțate, inclusiv programe care se concentrează pe copii și tineri nevoie de o strategie cuprinzătoare la nivel european de combatere a violenței împotriva femeilor, inclusiv printr-un regulament european. Un instrument din dreptul penal care a fost uh, cerut în mai multe rezoluții ale Parlamentului European. E nevoie de definiții armonizare și acte normative și în statele membre, ca și standarde comune cu privire la cooperarea polițienească transfrontalieră. Dimensiunea transfrontalieră esențială pentru protecția victimelor e nevoie de cooperare la nivel european. Pentru a fi eficienți e nevoie de date corecte la zi. Iată de ce mă bucură să văd această anchetă a Agenției Drepturilor Fundamentale, o parte esențială în același fel că trebuie să avem cooperare cu Institutul pentru Genuri. Aceste date trebuie să fie utilizate aspectul legal și politic trebuie avut în vedere. Un alt element legat și de educație și de sensibilizare. Violența bazată pe gen este una dintre formele cele mai rădăcinate de violență și inegalitate. Iată de ce educația, programele specifice sunt necesare pentru a combate problema de la rădăcină. Iată de ce stabilirea unui an european de combatere a acestei violențe e necesar pentru ca subiectul să revină pe agenda politică europeană, o dezbatere europeană nu doar în ce privește Ziua Internațională a Femeii. Astfel, Uniunea Europeană ar arăta în fine faptul că violența împotriva femeilor e considerată o chestiune gravă și nu mai poate fi suportată sau tolerată. E nevoie de sensibilizare. În paralel, instituțiile europene trebuie să întreprindă acțiuni, vizibilitatea e crucială, v-ați depășit timpul, spune președintele, campania de sensibilizare la care am participat a demonstrat că printr-o bună comunicare putem să-i mobilizăm pe cetățeni. Haideți să trecem la treabă. Vă mulțumim, doamna Gormai. Acum, doamna Clas, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc pentru organizarea acestei dezbateri în legătură cu acest subiect. Cred că cifrele menționate sunt înfricoșătoare și mă afectează profund, ca și pe noi toți, care Mi-e chiar greu să mă exprim. S-a vorbit despre eforturile în derulare, convenții pe care trebuie să le ratificăm, să le transpunem, toate bune și frumoase, dar oare începem suficient de, de vreme? Avem tendința să reacționăm după ce violența s-a comis, dar rămâne problema. Cum definim violența? suntem capabili să ne dăm seama când se întâmplă o astfel de acțiune violentă îndreptată împotriva femeilor. Se întâmplă, domnule, nu rămân decât niște urme, niște zgârieturi, niște urme fizice vizibile care sunt utilizate pentru a defini violența, dar cred că nu sunt suficiente, domnilor și domnilor. Prin urmare, trebuie să identificăm această amenințare mult mai devreme, să ținem cont și de violența psihologică. Adesea li se întâmplă femeilor pentru că le lipsește încrederea în forțele proprii, fetele, tinerele. De asemenea, băieții, tinerii suferă și ar trebui să fie o componentă obligatorie a programei de învățământ, această încredere în forței proprii. Nu e vorba de educație sexuală, ci faptul că elevii trebuie să înțeleagă că demnitatea ființei umane uh, să o comunice între ei și ar trebui să existe respect, să se manifeste respect reciproc. Să existe un grad de sensibilizare în legătură cu aceste probleme. Aceasta însă nu se mai poate astăzi în toate familiile care trăiesc o viață diferită și de aceea statul și educația trebuie să facă mai multe. În general, vreau să întreb de aceea membrii din parlamentele naționale în ce măsură suntem capabili și în ce măsură uh, putem să acționăm preventiv și să le oferim uh, tinerilor din nou încrederea de care au nevoie pentru a acționa. Sunt convins că un bărbat care este destul de crezător în sine nu are nevoie să devină violent împotriva femeilor. Eu cred că aici mai este mult de făcut și aș vrea să vă rog pe toți să acționați în acest sens. Thank you very much. Now we have uh, three more... Mulțumesc, avem alți trei vorbitori, o să le spun numele ca să se poată pregăti mai întâi. Doamna Shigne Ökten din Turcia, apoi doamna Elza Pais din Portugalia și apoi doamna Sana Filopovici din Muntenegru. Mai întâi, doamna din Turcia, aveți cuvântul. Trei minute. Hello. I come from... Bună ziua, vin din Turcia. Țara mea este stat candidat la Uniunea Europeană și avem un obiectiv de a împiedica violența împotriva femeilor. Din acest motiv, guvernul nostru a uh, semnat Convenția de la Istanbul din 11 mai 2011, semnată de 27 de state în februarie 2013. Din păcate, până acum, doar câteva state au ratificat această Convenție de la Istanbul, uh, Eh, pe lângă Turcia, Albania și Portugalia, mă bucur să aflu că Malta va ratifica la rândul ei Convenția de la Istanbul, fiind prima țară care a ratificat Convenția de la Istanbul, eh, ne dă motive de mândrie, dar și de responsabilitate, pentru că am uh, semnat și SIDAF, care a devenit uh, o parte importantă a legislației din Turcia. Și în 1998 am, s-a votat o lege cu privire la protecția familiei. În 2004 a început uh, campania de oprire a violenței împotriva femeilor. Au existat 435 de programe educaționale în acest sens între 2009 și 2010. În, la sfârșitul anului 2010, sau aceste programe educaționale au atins peste 60.000 de persoane. Conform acestei strategii de la Istanbul, am pregătit și am adoptat un rol, un reguli în legătură cu protecția familiei și uh, protecția femeilor în cooperare cu toate partidele de opoziție, în scopul de a împiedica violența și de a îi proteja, de a proteja persoanele împotriva persoanelor. Nu există taxe pentru îngrijirile acordate mm, conform acestei legi procedurile juridice și toate um, actele juridice pot să fie puse în aplicare conform instrumentelor juridice. Acest lucru se aplică tuturor femeilor care se află um, supuse riscului de violență. Există adăposturi și Um, proceduri pentru adăpostirea femeilor în cazul unor um, circumstanțe primejdioase și se evaluează riscul asupra persoanelor în permanență. Așadar, se îndepărtează uh, Uh, făptașul din fa- rezidența familială și uh, familia rămân, poate să rămână în domiciliul său. Mulțumim. Urmează doamna Elsa Ais din Portugalia. Aveți cuvântul 3 minute. Vă mulțumesc. În numele Parlamentului portughez aș felicit, dori să felicit Parlamentul European pentru această inițiativă. Urez bun venit tuturor celor aflați aici. Toată lumea este de acord că violența împotriva femeilor este o încălcare gravă a drepturilor omului. De aceea, în Portugalia avem un plan strategic pentru a preveni violența în familie, pentru a preveni traficul de ființe umane, mutilarea genitală. Acest lucru în colaborare apropiată cu ONG-urile. De vreme ce violența familială este delictul numărul 1 în țara noastră, nu putem să ignorăm o asemenea problemă odată ce se face un denunț. Am introdus un format standard pentru a proteja victimele și pentru a-i mm, pedepsi pe făptași. Avem mm, din ce în ce mai multe metode de protecție a victimelor și de a îi monitoriza pe făptași. Conștientizarea este lucrul cel mai bun pe care îl putem face. Ratificarea Convenției de la Istanbul a fost un pas înainte extrem de important în acest sens. Provocările de viitor. Deja am făcut multe pentru a proteja victimele și a le adăpostii, însă trebuie să investim mai mult Trebuie ca această problemă să fie centrală pe ordinea noastră de zi. Trebuie să punem accentul pe educație și conștientizare. Bătălia nu a fost încă câștigată, însă cetățenii trebuie să fie implicați la nivel personal, nu doar la nivel național sau european. Este vorba de probleme pe care nu le putem ignora. Doamna Gurma spunea că avem nevoie de strategii globale la nivel european, de exemplu. Strategii care să consolideze strategiile naționale. Lucru de prioritate foarte mare pe timp de criză. Prin uh, combaterea violenței în familie, uh, susținem competitivitatea. Femeile care sunt agresate nu pot să uh, mai lucreze, de exemplu, și își pierd motivația. Orice o populație care este satisfăcută și care este tratată bine, uh, este și o populație mai productivă. Astfel, strategia prevenirii violenței împotriva femeilor este importantă și din punct de vedere economic. Doamna Sana Monovici din Muntenegru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnilor și domnilor. Am onoarea de a vă putea saluta în numele Comisiei uh, pentru Egalitate de Gen din Parlamentul din Montenegru. Violența împotriva femeilor este o problemă cu care se confruntă toate statele. Țara noastră a adoptat o serie de măsuri în ultimii ani. În august 2010 a intrat în vigoare o lege de protecție împotriva violenței în familie, care a introdus sancțiuni suplimentare la nivel național. În iulie 2011 s-a adoptat o strategie pentru combaterea violenței în familie, pentru perioada 2011-2015 și în 25 noiembrie 2011 s-a semnat un protocol în legătură cu procedurile instituționale în, caz, în cazul violenței în familie. Bineînțeles că aplicăm convențiile ONU uh, adoptate în Parlamentul din Montenegru în 2013. Astfel, Montenegro a venit, devenit una dintre primele, unul dintre primele state care a ratificat acest document internațional de importanță majoră. O comisie pentru lupta împotriva violenței în familie a fost înființată în 2012 pentru a căuta măsuri de a preveni uh, lupta, de a preveni violența împotriva femeilor. La acest uh, comitet, uh, din acest comitet fac, fac parte deputați, precum și reprezentanții ai tuturor partidelor politice. Legea cu privire la lupta împotriva violenței în familie prevede protecția femeilor și măsuri urgențe, uh, urgente, dreptul la asistență psihologică și medicală și de asemenea obligația ca uh, polițistul, uh, procurorul, instituția de sănătate și așa mai departe să acorde protecție de plină victimelor um, violenței împotriva femeilor. În Montenegro avem adăposturi pentru femeile și copiii care sunt victimele acestui tip de violență. Există și sisteme de asistență pentru aceste centre. Uh, și mă opresc aici pentru a respecta timpul de vorbire. Vă mulțumesc. Am fost uh, și eu uh, surprins că v-ați terminat discursul chiar înainte de 3 minute. Mai avem doi oratori, toți care sunteți pe listă, voți putea să luați cuvântul la urmă, următoarea secțiune. Trebuie să le dăm ocazia vorbitorilor noștri să vă răspundă. Restul celor care s-au înscris vor primi uh, dreptul să intervină la următoarea secțiune. Dăm cuvântul acum doamnei Baldachino și după aceea din nou unei doamne din Turcie. Doamna Baldachino, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Este un eveniment foarte important, în special că se apropie ziua femeilor și în acest context trebuie să abordăm violența familială, dar și alte probleme, cum ar fi uh, șomajul, inegalitatea de salarii și pensii și așa mai de departe. În plenară am adoptat uh, un raport privitor la violența împotriva femeilor, așadar ceea ce avem mm, acum mm, pe masa de lucru sunt documente în acest sens. Colega, am vorbit cu o colegă din Malta. Am auzit acum că Malta va ratifica Convenția de la Istanbul, lucru care este un pas în direcția cea bună, însă, în același timp, consider că noi, ca Parlament European, trebuie să adoptăm mai multe strategii, mai multe platforme pentru a combate violența în familie. Vă întrebați cum se poate face acest lucru? Bineînțeles, prin avize și alte măsuri, trebuie ca vocea noastră să se audă, ă, în special ca eurodeputați. Dacă nu promovăm principiile noastre și munca noastră, cetățenii nu vor cunoaște activitatea noastră cetățenii trebuie să fie mai conștienți în legătură cu ce facem noi generația Facebook este din ce în ce mai conectată și cred că așa trebuie să transmitem un mesaj uh, în toate cele 28 de state membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, ultima vorbitoare înainte ca înainte să auzim răspunsurile, doamna Cuciuc din Turcia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mă prezint. Mă numesc Sedev Kuciuk, membru a Parlamentului turc, din partidul principal de opoziție, uh, social-democrat CHP. politica Parlamentului nostru, fie că suntem de dreapta ca și colega mea sau de stânga ca și mine, în Parlament, așadar, problemele legate de femei au întotdeauna o prioritate. Putem să avem perspective diferite sau idei diferite în legătură cu soluțiile la problemele noastre, însă uh, diferențele în final sunt minore. Inegalitatea de gen există peste tot în lume, indiferent de regim și de cultură. În plus, Turcia are o tradiție negativă în ceea ce privește violența împotriva femeilor. În Turcia, aproape jumătate dintre femei sunt expuse violenței sexuale sau fizice în timpul vieților. Anul trecut, 283 de femei au fost uh, ucise de către partenerilor, de către părinți sau rude sau străini. Violența în, în familie nu poate să fie tolerată Uh, în numele niciunui unei, unui fel de opinii religioase sau politice. Nimeni nu poate să fie sacrificat pe altarul percepției că bărbatul și femeia nu sunt egale, egali. Și că femeia trebuie să fie doar o mamă sau o soție bună. Nu putem să ignorăm această violență. Cu doi ani în urmă, prin o bună cooperare între partidele de opoziție și din uh, de la guvernare, am aprobat în unanimitate Convenția de la Istanbul, am adoptat și legile privitoare la protecția femeilor și a membrilor familiei de uh, violență. Sunt uh, pași înainte extrem de importanți. Cu toate acestea, uh, rezoluțiile nu pot să rezolve toate problemele. Există dificultăți majore, după părerea mea, Uh, angajații statului, polițiștii, judecătorii, funcționarii locali și liderii politici trebuie să își schimbe mentalitatea. Aceste schimbări de mentalitate care sunt vitale pentru democrație și drepturile omului trebuie să intervină uh, rapid. O soluție ar fi ca femeile să fie introduse, incluse în viața economică. Atât în Turcia, și în restul lumii sper că femeile vor avea o viață mai sigură și mai prosperă data viitoare când ne vom întâlni. Vă mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul vorbitorului, vorbitorilor pentru a vă răspunde, vă mulțumesc tuturor că ați respectat timpul de vorbire. Acum dăm cuvântul uh, vorbitorilor din prima secțiune care vor da răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem foarte bucuroși de toate aceste intervenții și vă mulțumim foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră. Cele două riscuri mari care există atunci când vorbim despre violența împotriva femeilor sunt, în primul rând, invizibilitatea acestora și tăcerea. Tăcerea femeilor față de acest fenomen. Toate datele pe care le, le-am uh, publicat arată că această fenomen, acest fenomen a devenit public. În fiecare lună aceste date sunt publicate și avem cifre și în ceea ce privește morțile datorate acestui fenomen. Tăcerea este ceea ce omoară, de fapt. Și tăcerea vine mai ales din uh, rândul femeilor uh, din zona rurală sau mai în vârstă sau persoanele handicapate sau tinerele adolescente, de care trebuie să ne ocupăm foarte mult. Ele sunt uh, cuprinse de această tăcere și de invizibilitatea care vine cu ea. O altă chestiune importantă este că noi nu putem modifica, de fapt, acest lucru. Va continua fenomenul, cu siguranță. Știți că, și vorbesc aici la masculin, cei care cred că există un statut inferior pentru femeie față de bărbat, uh, și cei care cred că acest lucru, cred că acest model va rezista și în timp. Trebuie de aceea să demonstrăm că se poate inversa această tendință, că nu este ceva irreversibil, că nu este un monolit pe care nu putem să-l dărâmăm această societate fără violență. Și vreau să închei spunând că în Spania tocmai reușim să punem punctul pe ei în ceea ce privește ratificarea Convenției de la Istanbul. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog, continuați. Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea foarte pe scurt să vă transmit câteva gânduri. Eu uh, am impresia că această adunare consideră că violența împotriva femeilor se întâmplă doar în cadrul violenței domestice. Am impresia că se vorbește foarte mult de violența domestică, această problemă fiind redusă la violența domestică. Mi se pare totuși oarecum straniu ca nimeni din această adunare să nu fi vorbit despre o violență sălbatică uh, care este adesea adresată împotriva prostituatelor sau împotriva tuturor femeilor care sunt obligate să se prostitueze. Și aceasta este o violență foarte importantă. Când e vorba de prostituție, nu e vorba de nimic altceva și nu putem să rămânem indiferenți. Aceasta este o situație cu care trebuie să se confrunte și partidele politice ar trebui ca să se discute mult mai mult pe această temă și aș vrea să vă provoc oarecum. Sunt de 30 de ani, de 40 de ani de fapt activă în acest domeniu și observ că aceste probleme există în continuare. Am văzut uh, fete tinere cu care am vorbit, cărora le-a fost uh, Uh, care au fost bătute sau care au fost uh, victimele violenței și aș vrea să folosesc aceste minute puține pe care le-am la dispoziție pentru a vă spune că în fața acestor prostituate trebuie și avem obligația să facem ceva. Și aș vrea să vă rog să răspundeți la următoarele întrebări. Dacă o femeie nu mai are nimic altceva decât corpul său pe care trebuie să-l vândă ca să dea de mâncare copiilor uh, săi, putem să stăm cu ochii închiși în fața acestui fenomen? Faptul că își vând corpul? Trebuie să ne gândim. Și mulți spun că nu este prea important. Noi credem că mutilarea, automutilarea, de exemplu, este o formă de boală, dar câteodată se ajunge la acest fenomen din disperare. Sigur că și violența domestică este foarte gravă și prezentă și este bine să acționăm și împotriva ei. Este tot o violență care este adresată împotriva femeilor. Suntem absolut de acord pe această temă. Dar există foarte multe contradicții și trebuie să ne gândim la aceste contradicții. În această adunare este vorba de violența de gen. Această violență de gen nu este nimic altceva decât faptul că bărbatul dorește să-și aducă la uh, să-și uh, demonstreze superioritatea față de femei și să sublinieze din nou această inegalitate dintre, femeile, dintre femei și bărbați, femeia fiind uh, subiectul unor fantezii ale bărbatului. Și îmi pare rău că trebuie să o spun atât de deschis. Sunt doar o lucrătoare socială, simplă, dar sunt solidară cu aceste victime și cu femeile care suferă. Mi-am pus foarte multe întrebări despre acest subiect. Există și o confuzie, cred eu. Și ne aflăm aici la nivelul Parlamentului European. Parlamentul European este și el cerut în această acțiune să uh, se așteaptă ca Parlamentul să se angajeze împotriva violenței adresate femeile. Mulțumesc că mi-ați mai dat o dată cuvântul. Mulțumesc! Pochi minuti, grazie Presidente. Mulțumesc foarte puține minute, domnule președinte. Sunt de acord cu diferența pe care a menționat-o asistenta socială din Portugalia, care a vorbit înaintea mea, dar aș vrea să adaug că e vorba aici de o specificitate pe care nu putem să o lăsăm deoparte în discuția pe care o purtăm astăzi, pentru că în Occident familia a fost considerată întotdeauna un loc în care te puteai simți în siguranță și în care relațiile afective erau păstrate, erau uh, protejate și acum, practic, ele devin un loc în care există și fenomene insidioase, fenomene violente în care nici măcar femeile nu pot să se simtă în siguranță. Făceam, eu m-am gândit ascultând-o pe colega mea că de acum încolo, sigur că există clar o înțelegere a acestui fenomen și a necesității de a interveni împotriva fenomenului, ceea ce încercăm să facem de astfel și în diferitele parlamente naționale și avem multe acțiuni care demonstrează această dorință ca să o spunem foarte clar. Trebuie să înțelegem însă, ca să o spunem foarte direct, că nu avem statistici oficiale și aceasta înseamnă că trebuie să lucrăm pentru a le obține. Este o problemă de stat, așa cum a spus o colega mea din Spania, foarte curajoasă și care a vorbit într-adevăr uh, prim, corect, a vorbit la obiect despre ceea ce se întâmplă. Trebuie să le ajutăm pe femei să denunțe aceste fenomene prin intermediul unor uh, Um, instrumente, fie că e vorba de uh, instrumentele pe care le-ați relatat dumneavoastră, de, de fie legale, fie de uh, asistență gratuită, fie printr-o obligație de a înlătura, de exemplu, partenerul violent în, dintr-o casă și prin uh, oferirea unei adăpost acestei femei. În acest sens, m-a frapat și am vrut să interpretez și eu din perspectiva mea ceea ce a spus uh, doamna europarlamentar care și-a arătat scepticismul, nu vă cunosc numele, îmi cer scuze, ați spus că este, nu este suficient să vorbim despre legi. Sunt de acord cu acest lucru. Foarte multe parlamente însă asta fac. Este clar că o lege are un impact foarte clar pe ceea ce se întâmplă după aceea. Uh, în uh, intervenția de la început ați uh, introdus uh, un concept care este dificil de, transmus, de, tra, de transmis. L-am preluat și eu în introducerea mea și anume faptul că criza economică în care ne aflăm cu toții nu face decât să înrăutățească violența împotriva femeilor. Și trebuie să încercăm să înțelegem care este impactul pe serviciile sociale. În Italia, au avut loc foarte multe sinucideri din partea unor întreprenori care, de exemplu, se sinucideau din cauza problemelor întreprinderii. A fost, uh, de exemplu, acum câteva zile o situație în care o mamă și-a omorât fiul din cauza că a fost părăsită de partener. Există, deci, foarte multe acte de violență care sunt determinate de o precaritate socială, de sărăcie. Și e foarte ușor să vedem această legătură. Violența se adresează după aceea împotriva femeilor și împotriva copiilor. Trebuie așadar ca Parlamentul sau guvernele sau Europa cu uh, toate uh, directivele pe care le considerăm importante să intervină asupra serviciilor sociale, pentru că considerăm că anumite acțiuni ar putea să fie și indicatori uh, ale, ale, ale civilizației unui, unei țări. Mai vreau să vă, mă refer și la faptul că nu toate parlamentele au ratificat Convenția de la Istanbul. Convenția aceasta este foarte veche. Este păcat că nu s-a ajuns însă la numărul cheie necesar pentru ca această convenție să se aplice. Eu sunt foarte mândră pentru faptul că Parlamentul italian a reacționat foarte repede în legătură cu ratificarea acestei convenții, reușește să iasă din uh, inerție. Ceea ce s-a întâmplat în Italia este că uh, confruntând colegii, de exemplu, parlamentari masculini cu această problemă, ei își asumă responsabilitatea. Este greu însă să ajungem la o fază ca aceasta, să-i confruntăm cu problema. Cred că și în Europa se poate întâmpla același lucru. Puteți să ne ajutați să facem ca toate țările să fie susținute în acțiunile lor și să devină, pot deveni astfel mai puternici prin intermediul ajutorului european și prin uh, faptul că lucrează cu toții în aceeași direcție. Vă mulțumim și mulțumim pentru ospitalitatea de a ne fi primit aici. Mulțumim! Aș mai dori să mulțumesc încă o dată paneliștilor din această rundă de discuții. Ați contribuit foarte bine la discuțiile noastre. Vrem să schimbăm acum la podiu însă componența va veni, vor veni vorbitorii din acest panel acum. Și doamna Joana Gudi, care este moderator. Okay, dear colleagues, we will now continue. Uh, please find... Continuăm, uh, dragi colegi, și vă rog să vă luați loc. Go on and uh, between panel 1 and panel Între panelul 1 și 2 avem o introducere din partea Agenției pentru Drepturile Fundamentale a UE. Vă rog să faceți liniște. E foarte bine că doriți să vorbiți unii cu alții, este un semnal foarte bun. Din păcate, însă, nu avem pauze de cafea, deci vă înțeleg uh, nevoia de a vă conversa. Și eu aș fi în aceeași situație ca și dumneavoastră dacă aș fi în sală. Trebuie să continuăm însă. Săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat o rezoluție din proprie inițiativă și astăzi Agenția pentru Drepturile Fundamentale a prezentat un raport despre violența împotriva femeilor. 42 de femei au fost uh, intervievate și în această dimineață chiar au venit rezultatele acestui studiu. Cred că e absolut uh, fierbinte această știre. Tocmai a ieșit știrea din uh, tipografie. Vreau să-i dau uh, cuvântul doamnei Joana Goody, care este șefa Departamentului de Libertate și Justiție din FRA. Aveți 10 minute pentru a vă face prezentarea. Mulțumesc pentru că statistici oficiale în ce privește violența împotriva femeilor uh, lipsesc este unul motivele principale pentru că Parlamentul European a cerut Agenției pentru Drepturile Fundamentale și Consiliul a reluat această solicitare să prezentăm date. De ani de zile se face o astfel de solicitare. Acum suntem în măsură să vă prezentăm date la nivel european în ce privește violența împotriva femeilor și o să le parcurg rapid, spune vorbitorul. În esență, ancheta a fost un eșantion randomizat uh, cu femei cu vârstă între 18 și 74 de ani. Am intervievat doar o femeie din fiecare gospodărie care a fost selectată aleatoriu. Toate interviurile au fost față în față în privat în locuința femeilor. Uneori, interviul a durat până la două ore în funcție de uh, măsura în care au trăit violența împotriva lor. Am avut uh, femei cu experiență ca intervievatori și s-a elaborat ancheta împreună cu un grup de experți care au colaborat cu noi. În esență, ancheta noastră acoperă toate cele 28 de state membre. Am intervievat 1500 de femei pe stat membru și în total 42.000 de femei. Deci am reacționat la acest apel pentru date, uh, producând aceste date. Ce am întrebat? E vorba despre experiența de violență în viața de zi cu zi a femeilor femeia medie, ce experiențe are de violență fizică și sexuală din partea partenerilor sau a nepartenerilor, violență psihologică, uh, hărțuire, stalking, uh, inclusiv pe internet. Am întrebat ce li s-a întâmplat înainte de a a împlini vârsta de 15 ani din partea unui bărbat adult, dacă s-au simțit victimizate din partea serviciilor de aplicare a legii sau sociale, ce s-a întâmplat uh, în întreaga viață și în ultimele 12 luni și o să vă prezint unele dintre cifrele pe care le-am publicat astăzi. În esență, una din trei femei în Uniunea Europeană, în medie, a avut o experiență de violență fizică sau sexuală. Deci din 42.000 de de femei pe care mi intervievat, 8% în ultimele două luni, 12 luni. 22% dintre femei trăit violență fizică sau sexuală din partea partenerului, 11% din femeile din UE o formă de violență sexuală și 5% din cele 42.000 de femei pe care am intervievat în mod randomizat au spus că au fost violate. Una din două femei a spus că a fost hărțuită sexual în uh, cursul vieții și una din cinci femei a spus acest lucru în ultimele 12 luni pe scurt, ce le-am întrebat pe femei, ce se ascunde în spatele cifrelor? Le-am întrebat o serie de întrebări despre acte de violență pe care le au suferit. Le-am întrebat dacă a fost uh, împinsă, lovită, um, trasă de par, uh, bătută cu pumnul, cu un obiect, cu piciorul, a fost arsă, a încercat cineva să o stranguleze, a fost tăiată, s-a tras asupra ei și alte forme de violență chiar dacă luăm capi- capitol sau categoria va împins sau ceva, dacă o eliminăm, care e o formă mai redusă de violență, una din patru femei, 25% dintre toate femeile din Uniunea Europeană au spus că cel puțin unul dintre aceste acte a fost comis împotriva lor de când au avut vârsta de 15 ani. Dacă ne uităm acum la violența sexuală, din nou, din partea oricărui partener sau nepartener, am întrebat 42.000 de femei va forța cineva la raport sexual de cineva care va lovit sau rănit, dacă a fost o tentativă de act sexual, dacă v-a obligat să participați la o activitate sexuală când ați dorit sau ați refuzat, dacă ați consimțit la o activitate sexuală pentru că v-a fost teamă de consecințe dacă refuzați. Cifra în partea de sus, 5%, adică 9 milioane de femei spun că au fost violate în Uniunea Europeană pe baza anchetei. Unele femei au uh, suferit mai mult de o formă de violență și, în medie, în legătură cu violența sexuală, una din 10, de fapt 11% din femeile din Uniunea Europeană au trăit cel puțin un incident de violență sexuală gravă în cursul vieții. Acum o să trec rapid să vorbesc despre locul sau cui s-au adresat femeile în legătură cu experiența de violență sexuală am întrebat pe cine ați contactat în legătură cu incidentul cel mai grav de violență sexuală din partea unui partener. În mare majoritate, femeile se adresează serviciilor de sănătate, un medic, un centru de sănătate, un spital. Acolo se duc în primul rând. Puține femei contactează poliția. <clears throat> Puține se adresează unor centre de sprijin de refugiați sau unor centre, unor camine, pentru că sunt rare și uh, duc lipsă de resurse. Există diverse forme de violență când ne întrebăm unde ați uh, raportat cel mai grav incident. E vorba tot de doctor, centru de sănătate, pentru că sunt disponibile pe plan local și acolo se duc. Le-am întrebat despre stalking. E vorba despre aceeași persoană, un comportament repetitiv uh, împotriva femeii, ceva amenințător sau ofensator. Și exemplele de stalking exemple cu cineva care o așteaptă în afara locuinței, a locului de muncă, fără un motiv legitim, care te urmărește, care face afirmații ofensatoare, amenințătoare, eventual la telefon. Ce am constatat dintre femeile pe care am intervievat că 18% au suferit această formă de stalking la un moment dat în viață, 5% în ultimele 12 luni înainte interviului, unele au fost victimele stalkingului una din cinci pentru o perioadă de peste 2 ani și 23% dintre victime și-au schimbat adresa de e-mail sau numărul de telefon din cauza formelor cele mai grave de stalking. <clears throat> Ceea ce arată că trebuie să ne uităm și la alte forme de violență împotriva femeilor ca să înțelegem cât de răspândit poate să fie. Hărțuirea sexuală, întrebări legate de acest subiect. De la o, trebuie să facem aici o distinție între ceva ce s-ar considera o interacțiune normală între sexe, o atingere, un sărut, o îmbrățișare nedorită, comentarii sexuale sugestive, uh, e mail sau SMS-uri ofensatoare cu conținut sexual. De asemenea, separat de întrebările legate de violența sexuală și separat de întrebări legate de violența fizică. Și avem cifrele pentru fiecare categorie de violență împotriva femeii. În legătură cu hărțuirea sexuală, așadar. Peste jumătate dintre femeile din Uniunea Europeană spun că au fost victime ale hărțuirii sexuale în cursul vieții. Una din cinci a trăit hărțuire sexuală în ultimele 12 luni de dinainte de interviul pentru anchetă. 32% dintre toate victimele au spus că făptașul era un șef, un coleg sau un client din nou e ceva foarte răspândit la locul de muncă. 75% dintre femei în profesiunile calificate sau funcții de conducere de vârf au fost uh, hărțuite sexual. Ce am examinat? Chestiunea hărțuirii cibernetice. 20% dintre femeile tinere cu vârsta între 18 și 29 de ani au uh, suferit această hărțuire. Deci SMS-uri uh, ofensatoare și mai departe. În fine, în ce privește violența în copilărie, aici avem o ilustrare, așa au spus femeile, despre experiențele lor de violență sexuală în copilărie. O subcomponentă a anchetei. Întrebați femeile adulte nu doar despre experiențele lor în vârsta adultă, ci și ce vi s-a întâmplat înainte de vârsta de 15 ani, dar ce v-a făcut un adult. Și aici e vorba de violența sexuală. Ele ne-au spus că atunci când erau uh, copii, un adult le-a arătat organele sexuale 8%, le-a obligat să fie fotografiate nud, le-au atins organele genitale sau sânii împotriva voinței, au forțat să, atinge, să atingă organele genitale și am verificat în anchetă dacă era vorba de un bărbat sau o femeie care a făcut lucrul respectiv. Dacă a fost forțate să aibă raport sexual. 1% au spus că în copilărie au fost forțate să aibă raport sexual. Când se rotunjește cifra, înseamnă că 12% în medie dintre femeile din Uniunea Europeană au suferit o violență sexuală în copilărie și 97% dintre făptași erau bărbați. Ultima imagine, ce se poate face, e vorba de prevenție și am prezentat aici diverse forme de reacții, de răspunsuri în politică, chestiuni legate de egalitate de gen, chestiuni legate de formare, sprijin, noi căi de prevenire a violenței, inclusiv pe internet. Dacă e vorba despre prevenție, <clears throat> trebuie să revenim, să întrebăm cum putem preveni violența care are loc în primul rând. <clears throat> V-am dat o imagine foarte sumbră Acum știm că cifrele din Uniunea Europeană de, legate de violență împotriva femeilor și acum să vedem ce putem face pentru a ne asigura că aceste cifre se vor putea reduce pe termen îndelungat. Dacă vreți să vă uitați la rezultatele anchetei, puteți să o faceți prin explorerul de date care e disponibil pe pagina de internet a agenției și vă mulțumesc pentru atenție. That was exactly 10 minutes. Ați vorbit uh, exact 10 uh, minute până la ultima secundă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și acum vreau să vă spun personal, când v-am ascultat dimineața, m-am gândit că este extrem de util, uh, sunt niște informații extrem de utile pentru noi, mai ales pentru noi care ne ocupăm de strategie de politică. Am dorit date comparabile și dacă vrei să realizezi ceva, trebuie să știi de fapt ce vrei să schimbi. Din perspectiva datelor statistice, e foarte important să le cunoști. Aceasta e realitatea, așa se poate explica. Și apoi să găsim cele mai bune instrumente pentru a ne ocupa de aceste probleme. Această anchetă va fi de importanță uriașă pentru foarte multe organizații, politicieni, societate civilă, Vă mulțumesc foarte mult. Acum trecem la panelul 2. Uh, în această sesiune vom avea ocazia să avem un schimb de păreri legat de diverse posibilități de acțiune pe plan european pentru a combate violența împotriva femeilor. După cum am spus dinainte, acum o săptămână Parlamentul nostru a adoptat cu o mare majoritate o inițiativă legislativă, un raport al doamnei Părvanova, care include unele propuneri concrete de legislație la nivel european. Vom avea trei uh, persoane aici. Mai întâi doamna Daniela Banchie, director pentru egalitate la DG pentru justiție la Comisia Europeană. Vă mulțumesc că ați venit și vă dau cuvântul. 10 minute. Yes, thank you very much. Uh, thank you for inviting. Vă mulțumesc pentru invitație la invitația la această comisie interparlamentară, la conferința um, pentru prevenirea violenței împotriva femeilor, uh, unde discutăm acest subiect extrem de important. Doamnelor și domnilor, în fiecare zi femeile și fetele sunt uh, umilite, asaltate, ucise doar datorită faptului că sunt fete sau femei. Se întâmplă peste tot în statele din Europa și din afara sa. Studiul uh, publicat astăzi de Agenția Drepturilor Fundamentale ne spune că o femeie din trei din Uniunea Europeană a trecut printr-un fel de uh, violență sexuală sau uh, fizică de la vârsta de 15 ani în sus. Eh, există și problema subraportării. Doar una din trei victime ale violenței de gen raportează acest lucru eh, către poliție sau către un alt serviciu, ceea ce ne duce la ceea ce, bineînțeles, înseamnă că există o subestimare a problemei. Acest studiu evidențiază și diferențele între statele membre în ceea ce privește Uh, experiența violenței, răspunsurile oficiale și instrumentele disponibile. De asemenea, există forme noi de violență, cum ar fi violența cibernetică sau violența care implică noi tehnologii. Violența împotriva femeilor rămâne una dintre încălcările cele mai răspândite ale drepturilor omului. Este rezultatul unor relații dezechilibrate între femei și bărbați în mod tradițional. Se perpetuează astfel inegalitatea de gen, lucru care afectează societatea în totalitatea sa și are consecințe în ceea ce privește angajarea femeilor, situația lor economică și statutul lor social. Violența împotriva femeilor este comisă deseori de o cunoștință, un partener sau rudă. Femeile care au trecut prin experiența violenței sunt atașate emoțional deseori de uh, agresor și uneori dependente economic de el. În unele cazuri, victima este supusă unor violențe repetate, câteodată perioade de violență urmate de perioade de calm. Victima deseori este confuză, uh, trece, are sentimente de iubire, vinovăție, uh, ură și rușine. Există și stigmatul social uh, care pune vină, aruncă vina asupra femeii și deseori violențele împotriva femeilor sunt trivializate. În acest context, femeile sunt reticente să raporteze acest tip de violență sau să caute ajutor. Cazurile raportate reprezint, uh, așadar doar o mică parte din acest fenomen. Doamnelor și domnilor, care ce face Comisia Europeană pentru a lupta contra acestui tip de violență. În primul rând, vă reamintesc că uh, violența este una dintre cele cinci priorități ale politicilor noastre de egalitate de gen, definite în Strategia pentru Egalitate de Gen 2010-2015. Violența împotriva femeilor are un rol foarte important în politi- politicile noastre. În ceea ce privește instrumentele, subliniez că în tratatul de bază al Uniunii nu există un temei juridic specific pentru a lupta împotriva violenței adresată femeilor. Așadar, responsabilitățile principale stau la nivelul statelor membre pentru a împiedica violența, pentru a o pedepsi și pentru a susține victimele violenței. Acestea fiind spuse, aș sublinea și faptul că Comisia Europeană este angajată să susțină aceste eforturi ale statelor membre pe deplin prin combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor. Misiunea noastră este să ne asigurăm că toate acțiunile noastre vin în completarea celor naționale și aduc plus valoare europeană. Un prim pas foarte important în acest context este îmbunătățirea uh, cunoașterii fenomenului violenței. De aceea, studiul de astăzi este atât de important pentru noi. Comisia Europeană conlucrează cu toți actorii relevanți, Agenția Drepturilor Fundamentale, Eurostat și Institutul European pentru Egalitate de Gen de la Vilnius, pentru a avea date îmbunătățite în legătură cu violența, pentru că doar pe baza acestor date putem să formulăm politici eficiente și uh, să putem să monitorizăm progresul. Comisia Europeană, de asemenea, luptă împotriva violenței adresate femeilor, uh, prin lupta împotriva discriminării în general, prin legislație și politici. Victimele violenței trebuie să fie protejate peste tot în Europa. Este nevoie de legi pentru ca a, agresorii să fie descurajați și victimele să fie protejate. Vrem să avem un cadru legal uh, aprofundat la nivelul dreptului civil și penal. În acest lucru include o directivă împotriva traficului de ființe umane, care deseori sunt femei, o directivă împotriva abuzului și exploatării sexuale a copiilor și pornografiei infantile, o ordonanță de protecție europeană în domenii penale care sunt aplicabile în domenii civile și, nu în ultimul rând, o există o directivă în legătură cu drepturile victimelor delictelor, acordându-le um, drepturi speciale victimelor, violen, victimelor violenței de gen. Comisia trebuie să asiste la implementarea acestei, acestui cadru legal la nivel național și să monitorizeze aplicarea sa. Convenția Consiliului Europei menționată deja în legătură cu prevenirea violenței împotriva femeilor reprezintă o lege extrem de importantă care va ajuta munca noastră. Comisia profită de orice ocazie pentru a solicita statelor membre să ratifice în mod individual Convenția ONU, Convenția Consiliului Europei um, și încurajăm toate statele să ia pași în acest sens. Comisia intenționează să utilizeze noul program pentru drepturi și cetățenie pentru a acorda susținere și finanțare, pentru a înființa activități de conștientizare și pentru a acorda finanțare guvernelor, ONG-urilor și rețelelor care lucrează pentru a împiedica sau elimina orice tip de violență. În ultimul rând, vă atrag atenția asupra comunicării recent adoptate legate de eliminarea mutilării genitale feminine. Mutilarea genitală este o uh, încălcare grotescă a drepturilor femeilor. Cu această comunicare, Comisia stabilește măsuri interne și externe pentru a Uh, dezvolta o înțelegere mai bună a acestei mutilări, colaborând cu comunitățile afectate și acordând uh, susținere victimelor prin operațiuni multisectoriale, uh, susținând acuzarea celor care practică această mutilare și pentru a proteja femeile din Uniunea Europeană și din uh, alte părți ale lumii unde se practică aceast, acest delict. Comisia s-a angajat să monitorizeze și să evalueze procesul de la an la an. În încheiere aș spune din nou că Comisia este hotărâtă să susțină statele membre în eradicarea tuturor forțelor de violență împotriva femeilor prin inițiative țintite și coerente la nivel european, utilizând pe deplin competențele comunitare. Considerăm că acțiunea și cooperarea la toate nivelurile este esențială, așadar trebuie să continuăm să lucrăm împreună pentru a eradica violența de gen în Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Daniela, este foarte important că comisia este prezentă aici pentru a ne spune ceea ce se întâmplă, pentru a ne răspunde la întrebări. Vă mulțumesc că ați putut fi la dispoziția noastră pentru a vă împărtăși punctul de vedere. Trecem acum la următorul orator, doamna Silvia Wolby, profesoară de sociologie și responsabilă UNESCO pentru cercetarea de gen la Universitatea de la Universitatea din Lancaster din Regatul Unit. Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre costurile violenței împotriva femeilor, apoi perspectivele legale Există mai multe perspective de combatere a fenomenului și al treilea document este despre o privire de ansamblu despre politicile care se aplică în lume. Și trecând prin aceste trei domenii, voi încerca să analizez cinci posibilități de a formula acțiuni strategice și acțiuni împotriva acestei violențe. Voi începe deci cu aspectele legale. Uh, Apoi voi continua cu aspectele economice, care sunt o domeniu mai tradițional al competențelor Uniunii Europene, și apoi voi analiza chestiunile legate de egalitatea de gen și uh, luarea de decizie și planificarea strategică. În primul rând, domeniul juridic. Uniunea Europeană a emis o serie de directive în ultimii ani despre combaterea violenței împotriva femeilor. Fie că e vorba de uh, drepturile victimelor, drepturile copiilor, uh, măsuri concrete și um, hărțuire și alte aspecte legate de violența împotriva femeilor. Care este însă calea pe care trebuie să o luăm de acum înainte? Avem două alternative strategice și le avem în fața noastră. Avem Parlamentul European care dorește să folosească articolul 225 din TFUE și să declare din nou cadrul în care Uniunea Europeană poate să fie competentă pe acest domeniu. A doua posibilitate este o abordare pas cu pas prin care în mod uh, gradual se acumulează legi prin intermediul directivelor care în final aduc la același rezultat. Avem așadar două posibilități de strategii care se prezintă în fața noastră acum. Dacă ne uităm la următorii pași posibili, putem vedea, de exemplu, în ceea ce privește competențele oferite de Tratatul de la Lisabona sau de TFUE, articolele 82 și 83, care sunt competențele pe subiecte care țin de dreptul penal și ce dorințe avem, de fapt, pentru a crea un spațiu comun de libertate și justiție și justiție și uh, în sensul acesta să putem lua deciziile legislative. Pentru aceasta este nevoie de standarde minime și nu se pot uh, asigura aceste standarde minime decât în domenii în care există standarde de bază similare. Haideți să vedem atunci uh, care sunt câteva din posibilitățile în acest domeniu. Să nu uităm legile împotriva discriminării. Legile împotriva discriminării sunt un domeniu în care Uniunea Europeană a avut puteri uh, de uh, tratament, uh, de a dezvolta strategii pentru tratamentul legal, bazate de asemenea pe combaterea hărțuirei hărțuirea sexuală sau hărțuirea de gen, cum a fost ea numită mai de mult. Și în acest sens aș vrea să spun că violența împotriva femeilor, care este o violență de gen, este un subclasă a violenței a hărțuirei sexuale și trebuie să fie înțeleasă aproape în același sens. E un pas foarte mic de la una la alta, nu un pas prea mare. Limitele, după cum știți cu toții, există la nivelul Uniunii Europene. Nu e vorba de limite în cadrul guvernelor naționale, ci limitele la nivel european sunt destul de clar trasate. Ce am putea face, așadar, pentru a avea o abordare pas cu pas În legătură cu violul, dacă violatorul pleacă din țară, un posibil violator fuge din țară, dacă cineva care este acuzat de viol pleacă dintr-o țară într-alta, care sunt posibilitățile? Putem pleca de la premiza că avem legi similare în toate țările? Am avut câteva certuri foarte puternice despre aceste teme în cazuri foarte importante care au cerut luni pentru a fi rezolvate. A fost nevoie de mai multă claritate juridică pentru a putea avea o recunoaștere reciprocă a sentințelor judecătorești în domeniul penal, pentru a clarifica anumite chestiuni precum um, problemele legate de căsnicile, de parteneriatele ne. Uh, care nu intră în domeniul căsniciilor și deci de dreptul care gestionează acest tip de parteneriate și tot de multe alte exemple similare. Am putea face același lucru și în cazul violenței uh, domestice. Fiecare țară are legi împotriva acestor uh, infracțiuni. Unele țări permit uh, excepții de la definiția căsătoriei. Însă e nevoie de o claritate judiciară printr-o directivă care clarifică faptul că nu există excepții uh, la, de, de la definiția vătămării corporale în cadrul violenței domestice. Am putea să mai dăm multe exemple de pași mici, dar care acumulează legislație la nivel european, jurisprudență formată din directive și trebuie doar să fie bine compactate aceste legislații pentru a putea să fie folosite în același fel. Aș vrea de asemenea să mai subliniez că violența bazată pe gen este o chestiune, un concept care seamănă foarte mult cu hărțuirea de gen, la care avem o competență recunoscută la nivel comunitar în domeniul legii dreptului muncii și în cadrul uh, uh, serviciilor și bunurilor și repartizării echitabile a acestora. Am putea, poate prin articolul 19, să extindem această definiție prin articolul 19 din TFUE. Avem o rezoluție din partea Parlamentului European care stabilește violența împotriva femei, uh, ca domeniu de acțiune și avem nevoie de directive pe acest domeniu. Acesta ar fi un pas radical pe care propune Parlamentul European. În legătură cu economia, Uniunea Europeană a avut deja de mult o competență în domeniul economiei și acesta a fost de mult uh, un domeniu în care egalitatea de gen a contat, în care egalitatea de gen a fost implementată prin măsuri concrete violența împotriva femeilor este văzută ca un uh, detri, în detrimentul economiei, distruge capacitatea ocupațională a femeilor și de aceea este un factor economic. Putem de aceea să ne gândim la competența Uniunii Europene în domeniul economiei și să ne uităm la resursele pe care le avem în domeniul economic articolul 153, reintegrarea pe piața muncii. Știu că aceasta ne readuce la comunitatea de cărbune și oțel, dar poate dacă extindem aceste competențe am putea avea femei, de exemplu, care au fost abuzate uh, și au violentate, care se reintegrează pe piața muncii. Ce să facem cu fondurile structurale? Ce facem cu alte aspecte care sunt legate de daunele economice? Poate că am putea aplica standardele pe care le avem în Grecia în ceea ce privește implicarea femeilor în economie. Poate că ar putea fi folosite fondurile structurale europene mai bine, mai eficient. Și ce se va întâmpla cu liniile directoare la nivelul Uniunii Europene, care ar trebui să recunoască că și violența împotriva femeilor uh, este prejudiciară față de economia europeană. Dacă e să ne uităm la experiența din Marea Britanie, violența împotriva femeilor costă 228 de miliarde de euro pe an Uniunea Europeană. Aceasta este, deci, dauna adusă economiei. E vorba de un domeniu în care Uniunea Europeană este competentă tradițional în economie și poate că am putea să avem câteva idei inovatoare care ar putea să aducă cu sine măsuri de dezvoltare în domeniu. În ceea ce privește cercetarea, am avea nevoie de mai multă cercetare, se spune de multe ori. Haideți să avem mai multă cercetare la nivelul UE. Și ce să mai zicem de orizontul 2020, UE 2020? Putem găsi aspecte de gen în orizontul 2020? Este foarte greu să găsim în programul următor de cercetare aspecte legate de acesta avem uh, egalitatea de gen, care ar putea fi introdusă, de exemplu, ca element în programele de cercetare. E nevoie doar de o extindere mică pentru a putea extinde și competențele noastre în domeniu. Egalitatea de gen în uh, luarea deciziilor. Uniunea Europeană a, s-a confruntat cu acest subiect deja în zonele de conflict. Știm că factorul femei la restabilirea păcii este foarte important, mai ales atunci când e vorba de violența împotriva femeilor în zonele de conflict. Avem multe de făcut. Avem uh, legi de, mm, în domeniul economic, avem legi în domeniul egalității de gen, în luarea de decizii și în cercetare și am putea să extindem toate aceste domenii cu acest element suplimentar. Mulțumesc! Thank you very much giving us... vă, vă mulțumesc pentru aceste propuneri concrete pentru a vedea ce putem face? Acum nimeni nu va mai putea să spună ce mai Și un exemplu legat de faptul că Comisia și Parlamentul European se preocupă și fac și lucruri noi. S-a și întâmplat. Și vedem aceste rezultate concrete. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, ultimul vorbitor sau ultima vorbitoare vocea societății civile. Mă bucur foarte mult să vă salut aici. O să dau cuvântul doamnei Vivian Teitelbaum, președinta lobby-ului european al femeilor. Și dumneavoastră aveți un maxim de 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult. O să încep prin a vă mulțumi, domnule președinte, pentru această invitație este o onoare și o plăcere să fiu astăzi aici și oarecum să sărbătoresc împreună cu dumneavoastră Ziua Internațională a Femeii cu această comisie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, care joacă un rol deosebit pentru a ne asigura că drepturile femeilor și egalitatea dintre bărbați și femei rămân uh, pe agenda politică a Uniunii Europene și în toate politicile acestea. După cum mulți și multe dintre noastre știu, lobby-ul european al femeilor e cea mai mare coaliție pentru drepturile femei, ONG-uri din Europa, cu membre în toate statele membre, de asemenea Serbia, Macedonia și Turcia. Este un moment foarte potrivit și important în care sunt astăzi aici și vă vorbesc în numele tuturor femeilor pe care le reprezentăm pentru a vă comunica îngrijorările și provocările pentru femeile din întreaga Europa cu care se confruntă în ce privește violența îndreptată împotriva femeilor. Am auzit astăzi cum violența împotriva femeilor continuă să fie prezentă în Uniunea Europeană. Cifrele anchetei uh, Agenției pentru Drepturi Fundamentale sunt șocante. Dar, din păcate, și subliniez, pentru noi, din păcate, nu e o surpriză. De ani de zile am tras semnale de alarmă în ce privește această realitate, persistența și impactul asupra tuturor femeilor. Violența împotriva femeilor reprezintă un obstacol evident în calea egalității între femei și bărbați. Deci, faptele și cifrele prezentate de Agenția Drepturilor Fundamentale prezintă probele Uh, care arată că e urgent să trecem la acțiune. Încă din 1999, lobby-ul nostru a descoperit că una din cinci femei trăiesc uh, violență domestică în Europa și în prezent vedem că aceste cifre nu s-au modificat. Comisia Europeană a făcut multe lucruri pentru a se ocupa, pentru a contracara această încălcare a drepturilor femeilor. Suntem recunoscători pentru angajamentul doamnei comisar Reding pentru a elabora instrumente și legislație de a preveni, de a combate violența împotriva femeilor, cum ar fi Ordonanța Europeană de Protecție și Directiva privind drepturile victimelor. Includerea unei perspective de drepturi ale femeilor în aceste instrumente va fi cheia garantării protecției și uh, asistenței pentru femeile victime ale violenței comise de bărbați. Programul DAFNE este și el esențial pentru a sprijini inițiative care își propun să studieze și să prevină violența îndreptată împotriva femeilor, să elaboreze proiecte pentru a face schimbări reale în viața femeilor. Așadar, împreună cu membrele noastre, continuăm să ne ocupăm de sensibilizare în ce privește violența împotriva femeilor. Anul trecut am publicat al doilea barometru cu observatorul nostru. De data aceasta a fost la nivelul Uniunii Europene. Violul este forma cea mai incriminată în toate legislațiile naționale. Eu, există și forme de violență adesea ascunse. E reprezentativ pentru acte utilizate de bărbați pe plan individual și colectiv pentru a-și asigura și menține puterea, controlul și a garanta dominația asupra femeilor. Din cele 32 de țări care au fost trecute în revistă, doar 5 au legislație care corespunde definiției Convenției de la Istanbul. Datele sunt extrem de sărace pe plan global. Cu puține excepții, informațiile cu privire la victime pentru violuri raportate sunt inexistente. În general, se estimează că cel puțin 90% dintre violuri nu sunt raportate și pretutine serviciile de sprijin sunt insu insuficiente sau lipsesc cu desăvârșire. Iată de ce aceste date ne sprijină ideea că Uniunea Europeană poate face mai multe. Săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat două rapoarte importante privind violența împotriva femeilor. Unul în ce privește violența împotriva femeilor și unul legat de prostituție și exploatarea sexuală. Ambele cer acțiuni europene intensificate și suplimentate. Eurodeputații au evaluat în mod similar situația. Femeile continuă să fie protejate în mod inegal în Uniunea Europeană. În funcție de locul în care trăiesc, s-ar putea să nu aibă acces la justiție sau chiar să nu le asculte nimeni. Prevalența stereotipurilor joacă un rol deosebit în a preveni schimbarea de mentalități. Pe de o parte, în contextul de austeritate, femeile sunt împinse înapoi în rolul <clears throat> tradițional de al doilea câștigător de venituri și de a se ocupa de gospodărie, ceea ce <clears throat> perpetuează stereotipuri, unde prioritatea e acordată locului de muncă al bărbatului și locului femeii în familie ceea ce are un impact asupra opțiunilor pe care le fac fetele în ce privește educația și cariera, independența economică a femeilor, iar pe de altă parte, fenomenul hipersexualizării se amplifică în întreaga Europa <clears throat> cu o trivializare a reclamelor sexiste și a pornificării sferei publice. Vedem tot mai multe imagini care transmit mesajul că trupul și sexualitatea femeii sunt disponibile pentru fanteziile bărbaților și promovarea <clears throat> um, aparențelor în detrimentul stimei de sine, ceea ce are un impact direct asupra relațiilor dintre bărbați și femei și asupra femeilor și uh, fetelor care sunt uh, vulnerabile la violență. Cele două rezoluții la Parlamentul European arată această discrepanță între legislația care se ocupă de violența împotriva femeilor în Uniunea Europeană. Anul viitor, Uniunea Europeană împreună cu toate țările de pe planetă vor sărbători a 20-a aniversare a platformei pentru acțiune, un instrument, un document al ONU pentru promovarea drepturilor femeilor și realizarea egalității între bărbați și femei. Violența împotriva femeilor este una dintre cele 12 domenii critice. La 20 de ani după adoptare, cum se întâmplă că această platformă pentru acțiune își păseze relevanța? Mișcările globale apar pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și pentru a cere factorilor de decizie să treacă la acțiune. Luna trecută am participat la a doua ediție a One Billion Rising, o acțiune globală împotriva violenței împotriva femeilor. Mulți eurodeputați ni s-au alăturat și au sprijinit cererea noastră ca 2016 să fie declarat anul european de a pune capăt violenței împotriva femeilor. Prevenirea violenței împotriva femeilor este într-adevăr o provocare pentru toți. Este responsabilitatea în fiecărui cetățean. Cu toate acestea, nu poate să aibă succes dacă organismele guvernamentale nu acționează și nu exercită obligația de due diligence. Avem nevoie de legislație care să condamne orice formă de violență împotriva femeilor, nevoie de acces la justiție pentru toate femeile, inclusiv femeile cu nevoi specifice cum ar fi femeile cu dizabilități, femeile migrante, lesbiene, transgender, femei mai tinere, mai în vârstă. E nevoie de servicii și măsuri care să sprijine femeile, să le ajute în a supraviețui violenței, în a-și construi o nouă viață. Și e nevoie de o schimbare de mentalități. La lobby-ul european al femeilor avem convingerea fermă că acțiunile de prevenție, de sensibilizare, campanii, formarea profesioniștilor, capacitarea femeilor tinere, activitatea cu băieții și bărbații tineri, activități în școli, includerea drepturilor femeilor în uh, programa de învățământ pot să aibă succes dacă fac parte dintr-un cadru cuprinzător care să se ocupe și să combate violența împotriva femeilor. Legislația dă un semnal societății bărbaților și femeilor deopotrivă. Uniunea Europeană nu poate să aștepte încă 20 de ani. Facem un apel la statele membre și la Comisia Europeană să conlucreze și împreună cu noul Parlament European să aibă o strategie nouă, progresistă, ca să pună capăt oricărei reforme de violență împotriva femeilor. Ca parte a mm, cerințelor noastre pentru alegerile europene și acum vă mulțumesc pentru atenție. Thank you so much, Vivian. Președintele, mulțumim foarte mult, Vivian. Sunt de acord cu dumneavoastră și trebuie să vă spun că legea nu poate să schimbe totul, dar legea e un instrument foarte puternic, un semnal puternic uh, transmis societății dacă vrei să schimbi ceva. Desigur că e nevoie și de alte elemente, dar e ceva foarte important, chiar crucial. Sunt de acord. Aș vrea să mai spun de asemenea că EWL e foarte important pentru multe membre și membri ai comisiei, contribuie cu atâta profesionalism la propunerile și ideile. Deci apreciem tot ce întreprindeți, toate eforturile dumneavoastră. Acum vom deschide discuția pentru parlamentari sau alți participanți care doresc să pună întrebări. Respectăm regula celor trei minute și vă întrerup dacă cineva întâmplător depășește limita. Primii trei vorbitori sunt doamna Maria Grabusi din Grecia, apoi doamna Daina Casaca din Letonia și apoi domnul Sofroclis Vitis din Cipru. Începem cu doamna Maria Depusi din Grecia. Vă mulțumesc și aveți trei minute. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχήν να εκφράσω τη χαρά μου. Mulțumesc tuturor, sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici, printre dumneavoastră. Și am de asemenea impresia că uneori solidaritatea între femei depășește frontierele naționale. găsesc, de fapt, mai multă solidaritate aici decât în Parlamentul meu, care este dominat ca multe alte parlamente naționale de bărbați. Acest lucru dintr-un din mai multe uh, motive. În primul rând, violența împotriva femeilor trebuie să fie evidențiată prin cifre, pentru că astăzi nu mai poți să te faci că nu cunoști despre ce este vorba. De, asemenea, această violență adresată femeilor uh, lovește toate statele din nord sau din sud, din Europa și din afara ei. Așadar, publicarea rezultatelor studiului Agenției pentru Drepturi Fundamentale este extrem de importantă și va permite statelor membre să își asume responsabilitățile uh, uh, cetățenii europeni, femeile europene continuă să fie victimele unei uh, forme de violență fizică, psihologică, foarte răspândită peste tot în Uniunea Europeană. În primul rând, trebuie să acționăm la nivel legislativ. Trebuie să ratificăm Convenția de la Istanbul, să consolidăm arsenalul juridic pe care îl avem la dispoziție, însă în special, nu, dar nu trebuie să acționăm doar în acest sens, nu trebuie să uităm că violența este forma cea mai extremă a raporturilor de dominare și de exploatare între cele două genuri. De aici provine violența împotriva femeilor. Și dacă nu mergem la rădăcina problemei, cred că femeile vor continua să fie victime ale violenței. În Grecia, de exemplu, pentru a vă da câteva cifre, în 2006 am adoptat o lege foarte importantă. Importantă pentru că recunoștea violul conjugal. A fost un lucru crucial pentru că foarte puține femei depun plângere și foarte puțini ajung în fața tribunalelor, foarte puțini agresori ajung în fața tribunalelor, chiar dacă acest fenomen este unul destul de frecvent. Dar, într-adevăr, apare cronometrul pe ecran dacă cumva aveți dubii în legătură cu timpul care vă rămâne. Doamna Cașaca din Letonia. Vă mulțumesc, bună, bun venit tuturor. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că ne-ați invitat la această conferință și aș mulțumi Parlamentului European pentru organizarea acestui eveniment și Comisiei pentru propuneri. Ce putem face pentru a reduce discriminarea, pentru a reduce violența împotriva femeilor, pentru a promova egalitatea, a elimina violența în familie, nu doar împotriva femeilor, ci și împotriva copiilor. Din fericire pentru Letonia, mulțumesc Agenției uh, Europene pentru Drepturile Fundamentale pentru acest studiu. Din păcate, Letonia are rezultate printre cele mai negative. Uh, între 30 și 39% din femei au fost agresate. Așadar, mulțumesc Parlamentului Național din Letonia și ONG-urilor care au participat la acest pentru că s-au asigurat că s-au adoptat legi împotriva violenței în familie. Ne aflăm într-un moment în care nu trebuie să izolăm, în care nu izolăm victima, ci agresorul. Uh, punând capăt astfel cercului vicios. Din, din păcate, statisticile nu sunt în favoarea noastră. Și vedem că Letonia este o țară de proveniență în traficul de ființe umane. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că drepturile sexuale și de, reprodu- de reproducere sunt respectate. În alegerile care vor urma, uh, drepturile reproductive vor fi periclitate din nou. Astfel, trebuie, ce pași trebuie să fie întreprinși pentru a reduce violența împotriva femeilor? În primul rând, mai multe femei trebuie să se implice în politică pentru a influența deciziile luate la nivel local, național și european pentru a asigura egalitatea de gen, pentru a eradica sărăcia. După cum vedem, în statele mai sărace, statisticile privitoare la violența împotriva femeilor ne arată că nivelul violenței este în creștere. Trebuie ca femeile să fie susținute pentru a se putea reintegra pe piața muncii și a deveni mai independente din punct de vedere economic. O al, un alt sfat ar fi ca factorii de decizie să coopereze cu partenerul european în forumul de cooperare și dezvoltare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum domnul Sosoficos Fitis din Cipru. Vă mulțumesc stimați colegi și stimați prieteni, tema conferinței de astăzi este, din păcate, încă de actualitate pentru că este pentru că violența împotriva femeilor afectează cronic societățile noastre. Consiliul Europei a elaborat un studiu legat de consecințele economice ale, viol- ale violenței împotriva femeilor și consecințele neimplicării active a acestora în societate. Costurile s-ar ridica la 26 de miliarde de euro pe an la nivelul Uniunii Europene. S-au înregistrat progrese în statul din care provin în domeniul prevenirii violenței împotriva femeilor. Ciprul a prioritizat problema violenței de gen Ciprul este inclus într-un program de adaptare economică și guvernul a efectuat o analiză aprofundată a angajamentelor care decurg în urma Convenției de la Istanbul. Ministerul competent pregătește deja măsuri și politici pentru a armoniza Republica Cipru cu prevederile acestei convenții, înainte ca serviciile juridice să analizeze convenția. Prevedem să votăm o serie de măsuri legislative care vor penaliza orice tip de violență împotriva femeilor și vor crește, va crește cuantumul pedepselor. Prevedem și modificarea codului penal. Tribunalele cipriote, cipriote pot să trebuie să poată să îi Se poate să pune sub acuzare orice persoană rezidentă pe teritoriul cipriot care comite un delict de acest tip chiar în statul de origine. Propunem să consolidăm rolul poliției pentru ca poliția să fie mai eficientă în domeniul prevenției și um, atunci când apar cazuri de violență. De asemenea, trebuie ca publicul să fie conștientizat și victimele să fie încurajate să se prezinte în fața autorităților competente. Vă mulțumesc. Următorii trei vorbitori vor fi doamna Juliano din Italia, doamna Ros Martinez din Spania și doamna Elsa Paes din Portugalia. Doamna Guiani, aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, Parlamentului European, așa cum au făcut-o și uh, ceilalți colegi și Consiliul Europei și agențiilor care au promovat acest uh, moment important de discuție și de analiza a datelor pe care ne-au, ni le-au prezentat și care sunt, după părerea noastră, o bază importantă pentru orice formă de activitate la nivel european. Aș dori să transmit aceste mulțumiri în numele meu, dar și în numele Parlamentului italian, dar și președintei Camerei deputaților din Italia, Laura Boldrini, care are multă experiență și are grijă de uh, respectarea, la respectarea drepturilor omului. Este extrem de importantă această acțiune în uh, ceea ce privește eliberarea, elaborarea de legislație, așa cum a spus și doamna Lomoro. Inițiativa aceasta se referă la aprobarea Convenției de la Istanbul, iar uh, normele pentru acțiunea de combatere și de prevenire și uh, a violențelor și acestor fenomene sunt extrem de importante. Important mi se pare și uh, că au fost făcute deja anumiți, au făcut pași importanți în ceea ce privește introducerea, de exemplu, infracțiunii de violență domestică în uh, registrul infracțiunilor, pentru că, în fine, există și o componentă politică și nu numai socială a violenței împotriva femeilor, care este de obicei uh, prezentă când de, sunt uh, prezente dezechilibre și nu este o boală ca atare. Aș vrea să vă fac, pun o întrebare în final, aș vrea să întreb uh, referenții care au luat cuvântul dacă în uh, posibilitatea unei acțiuni europene nu ar trebui să ne concentrăm pe coordonarea diferitelor acțiuni care se pot face în diferitele domenii și să ne concentrăm nu numai pe, pe aspectele punitive, ci și pe aspectele de susținere, de ajutorare. Mi se pare indispensabil să avem uh, un cadru unitar în ceea ce privește politicile naționale, dar și în ceea ce privește politicile europene. Cred că ideea de sistematizare a normelor existente este foarte importantă. De multe ori, răspunsurile noastre par să fie doar o reacție la ceea ce se întâmplă. Și un ultim punct pe care vreau să-l menționez, cred că problema violențelor nu este numai o chestiune care ține de drepturi, ci e ceva mai profund, așa cum ne-au explicat foarte bine datele pe care le-am putut uh, comenta în această dimineață, problema demnității, problema respectului care trebuie să caracterizeze relațiile dintre oameni, nu sunt numai o chestiune de uh, fundal cultural, nu numai o chestiune nici legislativă. Dacă încercăm însă să vedem mai mult abordarea culturală, putem poate să ajungem la un rezultat uh, orizontal, așa cum au subliniat foarte multe colege. Acum vă mulțumesc. Thank you very much for that. And now... Vă mulțumesc, chiar acum uh, îi dau cuvântul doamnei Ros Martinez din Spania. Și muchas gracias por la organizare. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru că ați organizat această dezbatere interesantă și în același timp esențială și necesară atunci când vorbim despre violența împotriva femeilor. Această formă de inegalitate a societății noastre este poate cea mai brutală. Violența care omoară în fiecare an prea multe femei, tocmai numai pentru că sunt femei, dar uh, din care suferă și uh, copiilor. Criza aceasta ne atinge pe toți, însă cei care sunt într-o situație mai vulnerabilă sunt și mai afectați, mai ales femeile care sunt supuse unui tratament abuziv, care au mari dificultăți să iasă din spirala aceasta a violenței. De aceea este nevoie de un sprijin minim, măcar pentru a putea să-și relanseze viața. De multe ori, criza însă este o barieră puternică în relansarea aceasta. Trebuie de aceea Uniunea Europeană să ajute aceste persoane și guvernele la fel. După ce am ascultat uh, astăzi mai multe date importante care sunt date jalon în ceea ce privește violența împotriva femeilor, este bine să avem campanii, de asemenea campanii importante um, în um, combaterea acestor uh, agresiuni, pentru ca să nu mai facem doar uh, același lucru retoric până acum să ne plângem de ceea ce s-a întâmplat. Sistemul educativ este de asemenea unul foarte important pentru combaterea acestui flagel social care este violența împotriva femeilor. E vorba de cel mai puternic instrument pentru formarea tinerilor, pentru ca ei să nu reproducă aceleași modele de violență. Dacă societatea nu se angajează pentru a lupta împotriva acestor, uh, acestui flagel, femeile vor rămâne în continuare victimele unor violențe puternice uh, în în acest domeniu și mi-amintesc de o frază importantă și anume că esențialul se învață când ești mic. Așa este, formele de violență maciste sau formele de violență psihice și fizice uh, se pot inculca în conștiința copiilor încă de când sunt mici. Violența împotriva femeilor trebuie așadar de, să fie combătută și prin uh, cursuri și prin uh, metode educaționale. Cel mai grav este când nu se vorbește despre acest lucru. De obicei, tăcerea creează cele mai multe daune. Trebuie să ne gândim deci la societatea care va veni după noi, la generațiile următoare. Societatea noastră nu creează de la sine libertate și democrație și cred că adevărata educație se poate face doar prin democrație. Fiecare femeie care reușește să iasă din spirala violenței este o demonstrație pentru succesul democrației și al Uniunii Europene și a valorilor ei. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Elza Pais din uh, Portugalia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că drepturile femeilor sunt drepturile omului și de aceea cu toții avem legătură cu această dezbatere. Nu este o dezbatere între femei. Nu e vorba numai de lupta femeilor, ci e vorba și de lupta bărbaților. E vorba de o bătălie politică pe care trebuie să o purtăm. Avem de-a face aici cu mai multe date de care am auzit din partea Agenției Drepturilor Fundamentale, în care se vede că o treime din femei deja au experimentat violența, ceea ce este o catastrofă și, într-adevăr, ne îngrozește. În Portugalia, în medie, 40 de femei pe an mor din cauza violenței domestice sau din cauza unei alte forme de violență. Aceasta înseamnă că violența, încălcarea drepturilor omului, adică a drepturilor femeilor, le atinge pe toate femeile și, de fapt, îi atinge pe toți oamenii. E vorba de un pericol pentru viața acestor femei, pentru viața cetățenilor, pentru viața societății și a economiei. De aceea, nu trebuie să uităm un lucru și este o chestiune foarte importantă. Și în criză, acest subiect trebuie să rămână o prioritate. Aș spune chiar tocmai într-o perioadă de criză, această problemă trebuie să fie combătută. Nu trebuie să cedăm în niciun fel și suntem cu toții convinși că vrem o societate dreaptă, o societate în care egalitatea este un principiu de bază, în care orice formă de discriminare este combătută. Și una din cele mai grave forme de discriminare este discriminarea împotriva jumătății omenirii, adică împotriva femeilor. Există forme diferite de discriminare. Femeile sunt adesea victimele unei discriminări multiple din cauza um, și a um, sexului lor, din cauza slăbiciunilor, um, prin definiție. Și există mai multe forme de discriminare. Trebuie însă de aceea să trecem de la retorică la fapte. Uh, Legislația este bună, dar trebuie să fie și aplicată. Această luptă trebuie să fie purtată de către toată lumea. Avem acum acordul de la Istanbul și am vorbit despre acesta. Toată lumea este de fapt uh, în uh, mijlocul acțiunii și nici uh, Uniunea Europeană nu trebuie să devină pasivă. Trebuie să aibă grijă ca toate statele membre să fie active în acest domeniu. Avem nevoie de o strategie care să poată să fie uh, și pe termen lung aplicată, nu trebuie să fie numai o strategie pe termen scurt. Vreau să mai spun acest lucru încă o dată, această luptă trebuie să fie câștigată, nu avem altă opțiune. Numai atunci putem să facem progrese și începutul acestei lupte este chiar uh, la școală, se întâmplă chiar în primii ani de educație. Ori vom trage toți de aceeași uh, de aceeași frânghie, ca să spunem așa, sau atunci nu vom putea să câștigăm dacă nu suntem cu toți în aceeași barcă. Nu se poate să rezolvăm nimic singuri. Iar în ceea ce privește economia, s-a vorbit deja de acest subiect, există foarte multe consecințe evidente și cred că ar fi foarte bine să încercăm să analizăm această tematică și în forma unei alte reuniuni pe tema economiei. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Deborah Stembri din Malta. După aceea voi da cuvântul ultimului vorbitor înainte să dau înapoi cuvântul paneliștilor pentru ca să răspundă la întrebările care s-au uh, pus. Doamna Murphy va veni după aceea. Mulțumesc, domnule președinte. De când suntem copii, ni s-a spus că suntem pedepsiți dacă greșim. Ni s-a spus de asemenea că noi femeile, trebuie să fim cele care să coaguleze familia, să o țină împreună. Cred că aceasta este una din problemele cele mai mari în legătură cu violența domestică, pentru că avem nevoie să, trebuie să le învățăm pe femei să nu se mai simtă vinovate, trebuie să uh, încercăm să nu mai spunem femeilor că această, uh, acest abuz este bine meritat. Eu sunt un avocat pentru dreptul familiei și una din problemele cele mai mari pe care le văd cu clienții mei este că femeile cred că merită ceea ce, uh, ceea ce suferă prin uh, abuz și nu este corect, nu este adevărat și nu este bine să continuăm această idee ca și cum nu am putea să ieșim din această logică pentru că ar însemna că tăiem legăturile cu familia sau ne uh, prăștiem familiile din cauza că acționăm. Trebuie să învățăm femeile că este bine să ții familia împreună dacă familia respectivă este pașnică și plină de dragoste, dar o familie disfuncțională funcționează cu totul altfel din cauza copiilor noștri, câteodată trebuie să plecăm, dar din cauza copiilor noștri trebuie să plecăm dintr-o familie care nu funcționează. Asta este ceea ce încercăm să învățăm femeile care vin să ne vadă. Nu putem să vorbim uh, despre convenții aici cu persoane care nu respectă uh, sau nu citesc, nu au educație, nu, putesc, nu pot nici să, să scrie câteodată să citească așa, dar e, trebuie să vorbim o limbă care să le fie pe înțeles. Trebuie să le învățăm pe femeile care uh, doresc să afle acest lucru, că abuzul nu este niciodată meritat, că e bine să ții familia împreună atâta timp cât se poate, dar dacă familia nu este funcțională, trebuie să plece și să caute ajutor. Și ar trebui ca convențiile pe care le întocmim să fie citibile, să fie formulate într-un limbaj pe care îl înțeleg aceste femei. Avem nevoie de aceea de mai multă publicitate despre convențiile pe care le uh, aplicăm prin inițiativele noastre. Eu zic că e foarte important acest aspect. Și ar trebui ca ceea ce facem noi în parlamentele naționale, în parlamentele la nivel uh, european, în Parlamentul European și Parlamentele Naționale, așadar să se transforme în ceva inteligibil pentru femeile care sunt afectate de această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc și următorul și ultimul vorbitor domnul Murphy sau doamna Murphy de la Institutul pentru Egalitate de Gen. Doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt uh, foarte des în poziția să am ultimul cuvânt. Mă bucur de acest lucru. Chiar de la început aș dori să comentez cuvintele pe care le-a, le, -a, le le-am auzit de la delegatul spaniol, din delegata spaniolă din panelul anterior, când a vorbit despre experiența Spaniei, campaniile de conștientizare și formare profesională pentru cei implicați. Cred că se vede că se fac aceste practici în studiul pe care l-am întocmit noi. A fost un element foarte important pentru combaterea violenței domestice. Pentru ca să vă pot da câteva știri pozitive, aș vrea să trecem împreună prin domeniile de activitate pe care noi le punem în aplicare pentru a putea garanta egalitatea de gen. Am trei minute, sper. Am făcut un studiu pe date administrative în Uniunea Europeană pe 28 de state membre. Vom prezenta rezultatele acestui studiu la o reuniune din Vilnius pe 20 martie. Avem și o bază de date despre violența sexuală. Toate acestea vor fi disponibile pe site. Facem și un studiu cu privire la costurile violenței. Am avut deja câteva experiențe de cele mai bune practici și de protecție împotriva violenței domestice și a serviciilor aferente, care de asemenea se vor găsi pe site. Am făcut și un stadiu despre mutilarea genitală feminină în 2012, care vom, la, pe care vom publica anul acesta și vom revizui planul de acțiune 2020, care se concentrează mai ales pe violență. Aceasta este în afara uh, raportului ca atare. Raportul Cipru 2012 pe care l-am uh, întocmit pe baza uh, și pe tema susținerii pentru victime ne-a arătat anumite rezultate foarte îngrijorătoare și șocante, dar care arată care este cea mai bună practică în aceste cazuri. Ne bucurăm să putem folosi datele FRA care s-au publicat astăzi pentru a putea să le introducem în indexul nostru, dar și pentru a putea să le folosim chiar noi. Colectarea de date este esențială în acest fenomen și unul din rolurile pe care le-am definat, definit pentru noi de către Comisia Europeană este susținerea statelor membre în cerințele pe care le au pentru protejarea victimelor și pentru colectarea de date de la victime. Vom încerca să lucrăm în această metodologie de colectare a datelor și de clasificare a crimelor și a infracțiunilor. Acest un alt domeniu foarte important de activitate al institutului nostru pe despre care vreau să vă vorbesc pentru că este de fapt parte integrantă din toate celelalte măsuri uh, care formează un cadru strategic la nivel european. Deci un plan de pași care trebuie să fie făcuți în următorii 45 de ani la nivel european împreună cu statele membre pentru a putea combate violența domestică și violența bazată pe gen la nivel european. Sper că acestea să fie informații utile pentru dumneavoastră. For this information, thanks a lot. Președintele, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Doamna Murphy de la Institutul European pentru Egalitatea de Gen. Acum o să avem posibilitatea de a primi răspunsuri. Din păcate, două dintre membre trebuie să plece, știam asta de la bun început. Începem cu doamna Walby. Nu sunteți obligate dacă nu doriți. Mulțumesc. Cred că e minunat că fiecare vorbitoare a dorit să se laude cu munca excelentă pe care o întreprinde în țara lor. Nu era așa înainte. Toată lumea a vrut să spună ceva despre progresele care se întâmplă în țara de unde vin. Instituțiile europene vorbesc despre munca lor. Hm? Toate aceste elemente trebuie să se întâlnească undeva într-o coordonare strategică pentru a avea modalitate eficace de a contracara problema cu care ne luptăm aici. Niciodată n-am auzit o astfel de unanimitate și consens într-un grup de politicieni. Mi se pare excelent. Yes, thank you. Um... Aș vrea să adaug, desigur că femeile nu sunt numai victime, sunt și o forță, o energie nemaipomenită și cred că trebuie să ținem cont și de acest aspect, să lucrăm și la acest nivel. Desigur că violența nu poate să fie o problemă doar pentru femei, trebuie să fie o problemă pentru întreaga societate, atât de ce facem un apel de a se utiliza toate instrumentele, de a se trece la acțiune, atât de ce femeile trebuie să primească lucruri de care au nevoie pentru a avea putere, pentru a face față, dar să nu uităm de energia tuturor acestor femei, a rețelelor de femei și modul în care lucrează împreună. Ce aș vrea să mai spun după ce v-am ascultat, cred că toată lumea e de acord. Da? Avem nevoie de eforturi mai mari în educație, în legislație, de mai mult respect, pentru că de aici uh, începe totul, de la o vârstă timpurie, de mai multe date și desigur că Dispunem de multe instrumente pentru care vă suntem recunoscătoare și cred că toate acestea împreună pot să ducă la schimbări și asta ne dorim. Mulțumesc! Mulțumesc! N-aș fi putut să spun mai bine. Aș vrea acum să le mulțumesc membrelor de la prezidiu, vorbitorilor de la acest panel. A fost foarte importantă prezența dumneavoastră. Acum vom face aici niște schimbări. Din păcate, dumneavoastră nu veți rămâne, dar o să invit uh, pe următorii vorbitori, Colia și Pervanova, și începem în câteva momente. Okay, we will then, uh... Așadar, continuăm. Avem alte două intervenții. Înainte de a se ajunge la sfârșitul conferinței și după conferință, nu uitați, avem și un cocktail, o recepție în afara sălii. Dar înainte să mai stați în sală, nu plecați de pe acum. Ar trebui întâi să ascultăm o intervenție din partea doamnei Vasocolia, secretar general pentru egalitate de gen la Ministerul de Interne, în numele președinției Elene. Aveți cuvântul? Și e vorba tot de 10 minute. Hai. O să încerc. Mulțumesc, domnule președinte. O, σήμερα το πρωί ήδη θα το έχετε ακούσει και θα έχει... După cum ați auzit uh, în această dimineață, au spus și antevorbitoarele de mai multe ori, a existat o manifestare a președinției elene pentru a prezenta rezultatele anchetei paneuropene din partea Agenției Drepturilor Fundamentale. E o anchetă realizată pe plan mondial și studiază violența motiva femeilor. Cu această anchetă, astăzi avem oarecum o radiografie a fenomenului. Este pentru prima dată că dispunem de acest lucru și ne arată cu o claritate înspăimântătoare ce se întâmplă între bărbați și femei. Datele ne surprind. Ce am auzit azi dimineața ne-a șocat. Vedem care este extinderea calitativă și cantitativă a violenței împotriva femeilor la domiciliu, la locul de muncă pe internet. E o violență fără limite geografice, sociale, economice, culturale, nici limite de vârstă și lucrurile nu se opresc aici, la nivel privat. Uneori lucrurile se întâmplă și în fața mii de oameni, în lumea reală sau în lumea virtuală. Și aceste Violența are chipuri reale, uneori vine de la partener, o violență sexuală. Nu trebuie să uităm de acest lucru. <clears throat> E vorba de traficul de persoane, forme de sclavie modernă, căsătorii forțate, <clears throat> mutilarea genitală feminină, așa numitele crime motivate de onoare, dar și noi forme de violență prin internet, hărțuirea electronică, unii sunt absolut terorizați, unele femei sunt terorizate și trebuie să repetăm că una din trei femei din Uniunea Europeană a fost victima unor forme de violență psihologică sau corporală începând cu vârsta de 15 ani. E vorba de 62 de milioane de femei din Uniunea Europeană. În același timp, constatăm uh, în această anchetă că aparent europenele refuză să depună plângere, să se ducă la poliție, la o altă organizație. <clears throat> Preferă această formă de autoapărare. <clears throat> Arată că nu e mare încredere în fața mecanismelor care ar permite urmărirea și pedepsirea făptașilor, poate și din motive de teamă de presiune din partea mediului anturajului sau un cadru de referință cultural extrem. Mă, te, mă întreb câte femei s-ar exprima liber dacă situația ar fi diferită. Fenomenul, de fapt, e mai complicat decât uh, credem noi, din păcate. S-a extins acum la scara întregii Uniuni Europene. E și o altă concluzie generală a acestui raport, o altă concluzie îngrijorătoare, și anume că cetățeanul mediu nu e conștient de extinderea fenomenului în propria țară. Diferențele între concepția, ideea legată de problemă și realitatea problemei sunt foarte mari. Cetățeanul refuză să recunoască realitatea în față. Oare pentru că violența împotriva femeii e o problemă tabu? Sau poate pentru că cetățenul european habar nu are ce înseamnă violența împotriva femeii? Sunt convinsă că unele forme ale acestei violențe sunt profund înrădăcinate în viața de zi cu zi a Europei. În viața de zi cu zi a Uniunii Europene și adesea e considerată ca făcând parte din normalitate. Avem acum această anchetă a Agenției Drepturilor Fundamentale care pune mai multe probleme în discuție, reflexie. De ce violența împotriva femeii rămâne la niveluri atât de îngrijorătoare în Uniunea Europeană. În timp ce Uniunea Europeană e percepută pretutindeni în lume ca un pământ al făgăduinței. Cum să trecem de la vorbe la fapte? Cum și ce să facem la nivelul cetățeanului? Toți eh, cei și cele dintre noi care au o responsabilitate de a combate acest fenomen trebuie să-și <clears throat> reexamineze, să revadă politicile actuale. Trebuie să ne gândim la faptul că, în ciuda unei protecții de iure a drepturilor femeii, <clears throat> societățile refuză să respecte și de facto aceste drepturi. Nu mai putem ignora faptul că societățile noastre, în centrul lumii dezvoltate, permit și uneori chiar scuză aceste forme de violență împotriva femeii. Ingredientele acestei violențe, aparent, ne sunt la dispoziție, sunt în jurul nostru, pretutindeni. O proastă reprezentare a genurilor pe plan social care împiedică o evoluție. Indiferent ce s-ar întâmpla, după cum probabil înțelegeți, această problemă a violenței îndreptate împotriva femeilor și mai ales capacitatea de a suprima, de a eradica această violență reprezintă una dintre prioritățile președinției elene am optat să examinăm această problemă în contextul crizei economice. Nu credem că e o consecință a crizei, nu, din potrivă. Dar mai multe femei vor încerca să iasă dintr-o <clears throat> relație proastă dacă au un sprijin psihologic și dacă au o independență economică. Poate că până în prezent această problemă nu a fost examinată suficient în societatea noastră. Societatea elenă încearcă acum să se ocupe de acest fenomen tot mai îngrijorător, să adopte măsuri pozitive, orice formă de violență psihologică, fizică împotriva femeilor. După cum a spus și doamna Repuzi, este acum interzisă în mod oficial de mai mulți ani prin legea 3500 din 2006 care legiferează raporturile între membrii familiei și relațiile dintre parteneri în afara căsătoriei și între aceștia și copii. <clears throat> S-au năsprit pedepsele în, to- în ce privește orice se întâmplă în cadrul familial. Atunci când există violență, amenințare cu violența, proaste tratamente și așa mai departe. Violența în senul familiei e considerată ca ducând atingere căsătoriei și o condiție de pronunțare a divorțului. Pentru prima dată se recunoaște că un prost tratament sexual și violul uh, îndreptat una femei în familie este infracțiune. Întrucât nu am decât 10 minute la dispoziție, mai am ceva de spus în legătură cu această lege. Se prevede, de asemenea, în lege o procedură de ajutor pentru victimele violenței conjugale. voința legiuitorului este de a proteja victimele, indiferent dacă e vorba de femei sau de copiilor. Pentru a aplica procedura în practică, pentru că există și probleme de aplicare în practică, a trebuit să uh, acordăm sprijin și ajutor poliției elene pentru a fi în măsură să ajute victimele cu adevărat, victimele, femeile care au suferit violență conjugală. La nivelul secretarului nostru, anul trecut am lucrat în colaborare cu poliția greacă în baza unei directive pentru protecția victimelor violenței conjugale. E un text legislativ care a fost transmis la toate secțiile de poliție. O să mă opresc aici în ce privește amănuntele legate de lege. Și acum aș vrea să vă spun lucrul următor. În Grecia, pentru a face față acestei probleme și acestui fenomen global, am început eforturile cu centre consultative înființate începând cu anul 1980 centre de consultanță pentru femei victime. Apoi, în 1993, în colaborare cu primăria Atenei, am creat uh, primul cămin, refugiu pentru astfel de victime. În prezent, la Secretariatul General pentru Egalitatea de Gen, vom aplica un program concret de a lupta împotriva acestei forme de violență, program finanțat și cofinanțat de surse naționale și europene. Se prevede aplicarea unei infrastructuri, despre ce e vorba, 14 centre de consiliere și de ajutor în diverse regiuni ale țării pentru a da ajutor psihologic, social, uh, juridic 25 de centre de consiliere sub responsabilitatea autorităților locale. Vom ajunge la sfârșitul acestui program pentru a crea alte 21 de centre cămin. Deocamdată există 13 și în lunile următoare considerăm că celelalte 9 vor fi finalizate. Avem deja două refugii care funcționează mulțumită Centrului de Solidaritate de la Ministerul Sănătății. Deci, în total, vom avea peste 20 de astfel de adăposturi în întreaga țară și probabil că înțelegeți că toate aceste servicii vor fi oferite gratuit și sunt acoperite de uh, spiritul de confidențialitate de plină. Activitatea acestei centre e asigurată de persoane care participă la cursuri de formare, există un protocol de cooperare cu diversele organizații uh, pe plan local, cu avocați. Nu o să vă spun acum care sunt femeile care apelează la aceste centre, presupun că știți deja răspunsul. Pur și simplu, în legătură cu acest aspect, aș vrea să mai adaug ceva. În primii doi ani în care au început să funcționeze aceste centre, Lucrurile s-au făcut în mod progresiv și am primit peste 2550 de femei. E o cifră destul de mare, mai ales într o țară cum e Grecia, cu 10 milioane de locuitori. E vorba de femei care au îndrăznit să depună plângere împotriva celor care au comis acte de violență, femei care au îndrăznit să ceară sprijin să nu uităm că e un mare număr de femei care niciodată nu îndrăznesc să vorbească despre problemele cu care se luptă. Avem de asemenea rețele cu participarea poliției, spitalelor, avocaților. Există și o linie telefonică disponibilă 24 de ore pe zi care permite să se ofere ajutor uh, psihologic, juridic și social. Vorbesc tot mai repede, spune vorbitoarea, pentru că domnul președinte m-a rugat să mă opresc în încheiere. Vreau să spun că inițiativele statelor membre trebuie să se bazeze pe un cadru european comun. E bine ca fiecare să aibă inițiative, să depună eforturi, dar cred că, în legătură cu acest subiect, Trebuie să ne unim forțele pe plan european pentru că este o rușine pentru Uniunea Europeană în secolul 21 să nu fi soluționată această problemă. Și acum chiar că o să mă opresc, în cursul președinției elene, ambiția noastră, și cred că deja am îndeplinit-o într-o anumită măsură, deci ambiția noastră este de a aborda și la Consiliul de Afaceri Generale pentru a adopta concluzii suntem într-o etapă de pregătire a acestor concluzii, iar datele pe care le-am primit ne vor ajuta foarte mult lunile următoare în ce privește studiul de la Agenția Drepturilor Fundamentale. Și acum, chiar că o să mă opresc, vorbitoarea, ă, în chiar o să mă refer la un aspect pe care îl repet de fiecare dată. Acum câteva momente v-am vorbit despre o alianță socială cât mai largă pentru a face față acestei probleme, dar mai întâi, important este să existe o alianță între oameni sau bărbați, pentru că nu e un drum pe care să mergem singuri. Nu va exista egalitate fără participarea bărbaților. Nu? Dacă vrem egalitate, e nevoie de ambele sexe, și de bărbați și de femei. Și cred că va trebui să fim aproape de cei care ne însoțesc pe acest drum și care merg cu noi, bărbații. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Ah, vă mulțumim că ați venit. Ah, important să avem perspectiva președinției elene. <clears throat> Dumneavoastră, la președinție, puteți avea într-adevăr un impact asupra politicilor la Consiliu. E foarte important să auzim punctul dumneavoastră de vedere și vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Acum ultima vorbitoare, doamna Părvanova, cu care conlucrăm în această comisie, însă este coordonatoarea din partea ALDE. Ne întâlnim de multe ori, vorbim mult și apreciem toate eforturile pe care le depune. Eu promotoare de puternică a combaterii violenței, este și raportoare în legătură cu sau al acestui raport adoptat cu o săptămână în urmă. Ne bucurăm că raportul a fost adoptat, pentru că acum avem uh, și un instrument mai solid cu care să luptăm, pentru că avem nevoie de o propunere legislativă din partea Comisiei. Cred că ne puteți explica mai bine și aveți cuvântul. Mulțumesc. Am vorbit toată ziua despre violența adresată femeilor și mulți dintre noi vorbim de ani de zile despre această problemă. Și suntem foarte angajați să rezolvăm problema sau cel puțin să facem un pas înainte. Nu este vorba doar de raportul pe care îl discutăm acum, nu este vorba doar de angajamentul Parlamentul, Parlamentului European împotriva violenței de gen. Am început cu mulți alți pași și cu alte rezoluții, cu eforturile tuturor eurodeputaților și reprezentanților guvernelor naționale pentru a încerca să facem să se schimbe ceva în statele membre. Cred că acești pași ar putea să Uh, aibă un impact semnificativ, dar trebuie să fim mai uh, serioși în angajamentele noastre. Când am început, eram doar uh, observatoare în Parlamentul European, am propus să se înființeze un coordonator împotriva traficului de ființe umane și nimeni nu a crezut în acest lucru. Liderul liberalilor mi-a spus, continuă, vorbește și cu alții și propunele să Uh, depună amendamentele și timp de 5, uh, timp de 6 luni am fost membru în Parlamentului European în ianuarie 2007 și iunie 2007 și în acest interval am uh, depus propunerea de a înființa un coordonator împotriva traficului de ființe umane pentru că mi se pare foarte important să avem uh, o politică care să le permită statele, statelor membre să acționeze în mod coerent și să colecteze date. Nu a fost din, subit, ci pentru că am uh, conlucrat cu Comisia pentru Femei și cu ONG-urile. Acum, din nou, spunem că Comisia noastră a Uh, împins comisiile pentru libertăți civile și comisia juridică în munca lor pentru directiva drepturilor victimelor și ordonanța de protecție. Am solicitat în numele Comisiei uh, de Egalitate și pentru Femei, cu susținerea de plină a Comisiei FEM, să Introducem o definiție a violenței împotriva femeilor în acest act legislativ. Este prima dată când se regăsește într-un, um, într-o lege penală definiția violenței de gen. Eu am propus să avem violență de gen, să se menționeze violența sexuală și violența în uh, relații apropiate în mod clar pentru că sunt trei tipuri de violență împotriva femeilor, însă în circunstanțe diferite. Datorită acestor propuneri, am, insist, am insistat să avem o evaluare individuală a necesităților victimelor pentru a acorda atenție victimelor femei Este la fel cu ordinul de, ordonanța de protecție. Sunt lucruri realizabile și auzim în fiecare zi de la comisie că nu există bază legislativă, temei juridic pentru inițiativa legislativă. Solicităm opt lucruri diferite. În primul rând, pe baza articolului 84 din tratat, informare și formare pentru ofițerii implicat, schimb de bune practici. Este realizabil uh, și există temei juridic. Există temei juridic pentru schimb de informații și bune practici. De asemenea, pe, pe baza articolului 81, 83.1, uh, vrem să se adauge uh, violența de gen pe lista delictelor penale cu implicare europeană, pe lângă criminalitatea organizată, terorismul, criminalitatea cibernetică și așa mai departe. Este vorba de o problemă gravă în Europa și, din nou, rog Comisia să nu speculeze pe, acest, pe această temă, temă pentru subsidia, că subsidiaritatea nu înseamnă independență, că fiecare stat membru poate să trateze lucrurile după, cum, după propriul plac subsidiaritatea nu se rezolvă la nivel regional, ci la nivel național. Dacă nu se rezolvă la nivel național, atunci ajunge la nivel național și mm, violența de gen nu se rezolvă la nivel național. Altfel, nu am avea raportul de astăzi cu statistici, statisticile sale șocante. Solicităm de asemenea și Comisiei să emită un act uh, în sensul prevenirii violenței. Este posibil să prevenim violența. De asemenea, cerem statistici. Din păcate, directiva asupra statisticilor a fost blocată în Parlament. Asta nu înseamnă că nu poate fi reluată și că nu poate să fie rescrisă sau reprezentată pentru a include violența de gen. Unele state membre consideră că datele de gen nu ar trebui să fie colectate pentru că contravine Constituției sau din alte motive. Dar dacă femeile sunt bătute, datele trebuie să fie colectate, orice scrie în Constituție, pentru că este vorba de un delict și dacă bărbații sunt agresați de către bărbați, este Uh, o, uh, un delict, nu accept ca femeile bătute de bărbați să, să fie considerate ca probleme domestice. De asemenea, am un plan de acțiune în legătură cu genitalia, mutilarea genitală feminină. Societatea europeană este o societate modernă și datele arată că mai mult de 500 de mii de femei până acum sunt expuse acestei mutilări. Ce fel de societate modernă putem fi dacă tolerăm uh, mutilarea genitală pe teritoriul european în momentul actual? Cum putem să le solicităm altora să aplice uh, regulile noastre și susținem că noi suntem un model de bune practici cum putem redacta în fiecare an un raport pe drepturile omului dacă permitem mutilarea genitală chiar pe teritoriul nostru. Este incredibil, lumea nu ne va mai crede niciodată. Cum putem să avem în fiecare an un premiu Saharov dacă nu împiedicăm această crimă pe teritoriul Uniunii Europene? De asemenea, vrem ca Convenția de la Istanbul să fie ratificată și să avem uh, o declarație dacă Convenția de la Istanbul poate să fie o, un instrument juridic sau nu. Fie o adoptăm, o ratificăm fiecare stat membru, fie spunem că ne preocupă foarte mult violența și în același timp neratificarea Convenției de la Istanbul este îngrijorătoare. Nu putem să impunem Turciei practicile noastre și să îi cerem să devină mai europeană ca țară candidat. Dacă nu rezolvăm problema și dacă noi nu ratificăm Convenția de la Istanbul în timp ce Turcia a ratificat-o. De asemenea, solicităm observatorului european care tratează violența împotriva femeilor. Trebuie să înființăm un observator uh, cu privire la violența împotriva femeilor. Și, în ultimul rând, un an european dedicat combaterii violenței de gen. Este pur și simplu un act moral mm, să dedicăm un an acestui, a, acestei activități. S-a făcut un apel să se înființeze un premiu anual dedicat parlamentarilor care sunt extrem de angajați către drepturile omului și s-a decernat acest premiu, premiu anul trecut, noi, la propunerea noastră și mă bucur că Comisia FEM a insistat atât de mult și că acest uh, premiu a fost decernat unei uh, coordonatoare din partea Parlamentului European. Așa trebuie să acționăm pas cu pas, coerent și astfel vom avea un impact semnificativ nu doar în legislație, dar și asupra dezvoltării societății noastre. Nu trebuie să ne ocupăm doar de uh, probleme economice. Violența împotriva femeilor duce la pierderi de 228 de miliarde de euro pierderi uh, Uh, pentru economia europeană. Uh, putem fi cinici, însă cred că drepturile omului valorează mai mult decât orice miliarde de euro. Vă mulțumesc și ne bazăm uh, foarte mult pe eforturile dumneavoastră la nivel național. Succes tuturor! Thank you. Thank you so much for, uh, for coming here. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici. Înainte de a închide această conferință, aș dori să spun că, bineînțeles, toată lumea recunoaște că violența este o crimă împotriva drepturilor fundamentale a femeilor, ale femeilor. Am auzit aici cifre și date despre instrumentele și acțiunile care ne, ne stau la dispoziție. Comisia FAM va lucra uh, pe aceste probleme, putem acționa legislativ, cum solicităm Comisiei, sau putem să ratificăm Convenția de la Istanbul, sau putem acționa în ambele sensuri și pot să vă uh, promit că, uh, cel puțin Comisia noastră pentru Egalitatea de Gen, indiferent uh, ce formă va avea după alegeri, va continua să lupte și vom continua să ne luptăm în general pentru egalitatea de gen. Și ultimele mele cuvinte sunt că chiar dacă este important să luptăm împotriva violenței de gen, trebuie să ne amintim că motivul pentru care există violența de gen este din cauza inegalităților din societate, pentru că este o structură bazată pe gen, unde uh, femeile sunt discriminate comparativ cu bărbații și violența este cel mai uh, grav efect al inegalității de gen. Însă trebuie să tratăm și alte probleme legate de egalitatea de gen și vă asigur că comisia noastră va lucra din greu pe aceste teme. Vă mulțumesc tuturor celor care ați venit, mulțumesc tuturor celor care au intervenit și care ne-au prezentat informații valoroase pe multe subiecte și vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a fi prezenți aici. Mulțumesc și interpreților. Uh, pentru munca lor. Nu este întotdeauna ușor să ne înțelegem uh, între noi când vorbim atât de multe limbi. Îi mulțumesc secretariatului și personalului care au lucrat uh, la organizarea uh, conferinței. Mulțumesc tuturor și ultima mea observație, după cum am menționat, în fața sălii avem o recepție și un cocktail, așadar vă rog să rămâneți pentru a continua conversația. Vă mulțumesc!